Good morning. Bună dimineața, vom începe ședința acum. Doresc să vă aduc aminte că ședința este transmisă în direct pe internet. Dacă nu veți observații, considerăm ordinea de zi ca fiind adoptată. Astăzi abordăm din nou problema cyber atacurilor, pentru că acum câteva luni am comandat un studiu uh, în legătură cu cybersecuritatea. Autorii acestui studiu, domnul Klimberg și domnul Tirma Clar, își vor prezenta studiul și am, am invitat și pe domnul Vilalonga, șeful unității uh, pentru uh, politica de securitate la Serviciul de Acțiune Externă și ne va prezenta ce se face în cadrul acestui serviciu pentru a proteja Uniunea Europeană de cyberatacuri. Și Comisia Europeană este reprezentată uh, de Direcția Generală pentru Societatea Informațională, uh, Afaceri Interne uh, și Mass Media și așteptăm contribuția acesteia. Atacurile cibernetice sunt un mod sofisticat de um, a face rău bunei funcționări a statelor moderne și este um, o amenințare majoră identificată în strategia europeană din 2008. Statele membre ale Uniunii Europene și Uniunea Europeană ca atare încearcă să se protejeze, se protejeze împotriva acestor atacuri cibernetice. NATO face același lucru prin centrul său de excelență de la Tallinn. În fine, Statele Unite va considera în curând atacurile cibernetice ca fiind acte de război și de a reacționa în consecință. Putem vorbi chiar de războiuri uh, cibernetice, dar de multe ori este dificil să se identifice agresorii și de aceea reacția este foarte dificilă. Deocamdată NATO a exclus posibilitatea ca atacurile cibernetice să facă să se încadreze la articolul 5, dar NATO își consolidează reacția la aceste atacuri creând uh, o, o echipă uh, așa numită echipă roșie, uh, un fel de echipă de a lupta, pentru a lupta împotriva agresorilor. Sperăm că în urma acestei dezbateri vom avea idei în legătură cu modurile în care ne putem proteja împotriva atacurilor informatice. Mai întâi vom asculta pe autorii studiului, domnul Klimberg și domnul Tirmar Clar. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumim, vă mulțumim pentru aceste cuvinte introductive. Bună dimineața, eu sunt Alexandru Klimburg și vin de la Institutul Austriac pentru Afaceri Internaționale. Vă mulțumesc pentru oportunitatea pe care ne oferiți să ne prezentăm astăzi studiul. Colegul meu, um, domnul Tilma Clark și cu mine am uh, ne-am ocupat de acest studiu numit Războiul pe internet și cybersecuritatea. Vorbim despre conceptele legate de cybersecuritate și uh, uh, puterile cibernetice. Pe de o parte, vorbim despre războaiele pe internet și pe de altă parte de puterile cibernetice. Vom explica acești termeni în prezentarea noastră și um, nu vom uh, vorbi despre tot uh, ce spunem în documente, va trebui totuși să citiți studiul în detaliu, dar vom aborda câteva elemente cheie din acesta. Voi începe prin uh, câteva cuvinte introductive. Ambiguitatea este o realitate în spațiul cibernetic. Totul este ambigu, nu avem nici măcar un cuvânt unic. Se poate scrie cuvântul cyberwar într-un cuvânt, în două cuvinte sau cu liniuță, nu există o normă. Deci Uh, faptul că există diferite moduri de a scrie aceste, acești termeni înseamnă că ei înseamnă diferite lucruri în diferite țări. Există tot felul de actori care acționează pe internet, uh, statali, din afara statelor, teroriști și așa mai departe. Nu există definiții comune. Războiul pe internet înseamnă lucruri diferite pentru persoane diferite și vom uh, vorbi despre anumite dintre aceste definiții astăzi. Dar există și alte concepte, cum ar fi uh, războiul uh, informațional, tot felul de expresii care nu sunt clar definite. Ne întrebăm dacă dorim cu adevărat să examinăm uh, acest termen și aceste realități ale războaielor pe internet și ca și uh, de, diverse sensibilități sunt în joc, unii uh, doresc uh, să vorbească despre aceste conflicte în mod foarte ferm pentru a transmite un semnal de alarmă, alții mai puțin. Um, eu lucrez la Institutul Austriac pentru uh, Relații Internaționale, sunt și consilier al Guvernului Austriac, dar astăzi mă adresez dumneavoastră doar ca membru al societății civile, deci toate aceste puncte de vedere sunt doar ale mele personale. Vom începe cu câteva uh, informații de bază. Operațiunile uh, în domeniul informațional sunt aspecte cheie pe care vom încerca să le definim. vom vorbi de un domeniu numit operațiunile pe, uh, um, pe rețelele de calculatoare. E vorba de atacuri în rețelele de calculatoare, exploatarea rețelelor de, cal- de Uh, calculatoare sau uh, spionaj pe internet și apărarea în rețelele de calculatoare. Dar atacurile în rețelele de calculatoare um, au uh, o singură definiție. Deci pentru a realiza un astfel de atac trebuie să se și exploateze aceste rețele. De aceea este important să se facă diferențierea între cei doi termeni. Uh, partea de sus uh, dreapta acestui uh, slide, vedeți care sunt diferitele instrumente folosite pentru a lupta împotriva unui atac cibernetic. Voi vorbi mai mult uh, despre uh, puterile cibernetice, pentru că uh, termenul cyber warfare sau război cibernetic este mai mult o metaforă, trebuie să folosim cu atenție acest cuvânt. În schimb, termenul cyber power, putere cibernetică, include diverse aspecte avem operațiuni um, în domeniul informațional, e vorba de o definiție militară a atacurilor cibernetice. Avem de asemenea operațiuni în rețelele de calculatoare, atacurile în rețelele de calculatoare, uh, dar și război uh, informatic și operațiuni uh, cu implicații psihologice. Aceste termeni, acești termeni sunt legați de aceste um, diferite aspecte, dar uh, termenul termenul cyberpower, putere cibernetică, include aceste diferite aspecte. Vorbitorul își cere scuze interpreților pentru ritmul în care vorbește. Puterea cibernetică are un domeniu comun destul de important uh, cu uh, termenul de război cibernetic sau război în domeniul uh, informațional. E vorba de conflictele în spațiul cibernetic. Uh, aici uh, uh, există interacțiuni cu guvernanța pe internet, criminalitatea um, pe internet, protecția infrastructurii critice, Convenția pentru spațiul cibernetic de la Geneva și um, lupta um, împotriva teroriștilor pe internet. Sunt uh, tot felul de concepte uh, care pot fi incluse în conceptul de putere cibernetică, dar nu neapărat în conceptul de război cibernetic. Uh, acest ultim termen este mai mult de resortul forțelor de poliție și așa mai departe. Câteva caracteristici cheie după cum am spus la început, o problemă majoră în toate conflictele în spațiul cibernetic este uh, lipsa atribuirii acestora. Deci nu se știe uh, de unde provin <coughs> și de aceea este foarte greu să se stabilească autorii uh, atacurilor cibernetice. Uneori se poate face acest lucru după atacul respectiv, dar nu în timpul aceste, acestuia este foarte dificil să se știe dacă e vorba de criminalitate cibernetică, de teroriști uh, pe internet sau chiar uh, un, uh, o acțiune din cadrul unui război cibernetic. Com, exploatarea rețelelor cibernetice sau cyberspionajul este o realitate absolut necesară pentru a lupta împotriva atacurilor pe internet acest, uh, se poate considera că pentru a folosi spionaj pe internet este nevoie de a cunoaște uh, diferitele programe, cum ar fi uh, bombele logice, pentru uh, a putea lupta împotriva acestor atacuri. Două concepte majore care sunt abordate și în raportul nostru E vorba de două um, abordări față de această securitate pe internet. E vorba de reziliență și disuasiune. Reziliența este de, definită ca fiind capacitatea de a rezista la șocuri externe prin diferite metode și disuasiunea este definită ca capacitatea de a reduce posibilitățile atacantului de a uh, obține profit în urma acestui atac, de exemplu prin gestionarea crizelor. Aceste două concepte sunt uh, dezbătute în diferite cercuri, mai ales în Statele Unite, care domină din punct de vedere intelectual, tehnic, dar și financiar uh, în acest domeniu. Vom vorbi mai mult despre Statele Unite puțin mai târziu, dar și în Uniunea Europeană am vorbit destul de mult despre reziliență, mai puțin despre disuasiune. Dar e important să știm că nu poate să existe o politică doar bazată pe reziliență, dar nici doar pe disuasiune. Cele două concepte sunt uh, interdependente cu autorul meu și cu mine, ă, considerăm că reziliența este mai importantă decât disuaziunea, dar puțină disuaziune este totuși necesară pentru a putea avea o reziliență eficientă. Vom aborda pe ă, scurt ă, trei cyberputeri. De exemplu, capacitățile chinezilor trebuie să fie considerate ca fiind de tip reziliență în domeniul militar, la, la nivel de, de staff al armatei, există capacități pentru uh, a face aceste acțiuni de reziliență, dar și uh, în, uh, în poliție și în unitățile de rezervă capacitățile din China pentru a, a rezista atacurilor pe internet sunt mai ales militare. își ehm, securizează rețelele internet, înlocuind, de exemplu, sistemele operaționale, de exemplu, nu folosesc sistemul Windows, au un sistem alternativ numit Kulen, au și set, propriile seturi de chipuri, eh, folosesc microchipuri care să nu poată fi contaminate și au și alte mecanisme de apărare. Și au uh, programe de autocenzurare programe foarte importante de autocenzurare și o mare parte a forțelor de securitate sunt dedicate supravegherii eh, activității pe internet în China și din afara Chinei. E vorba de uh, marele zid uh, de tip firewall. În China există 450 de milioane de utilizatori ai internetului și în rândul acestora uh, se pare că există 200 de milioane de bloguri. Au deci foarte multe bloguri. Deci uh, spațiul, uh, cyberspațiul chinez este foarte activ, dar și Partidul Comunist din China este foarte îngrijorat de această activitate intensă pe internet nu există autoritate pentru supravegherea internetului, de aceea este, norm- este evident că forțele de securitate din China pentru a controla, a-i controla uh, pe acest chinezi, acești cetățeni chinezi activi pe internet, uh, pentru a-i coopta, pentru a sprijini politica guvernului în diferite feluri. Uh, de exemplu, compera- e vorba de competiții uh, în care uh, activiștii de pe internet se alătură uh, armatei de liberare, armatei chineze. Pot să vorbesc mult despre aceste aceste acțiuni, aceste inițiative. Oricum, acțiunile de apărare Chinei sunt foarte eficiente în a luptă împotriva atacurilor din exteriorul Chinei, dar și din cadrul Chinei. Încearcă să își securizeze sistemele împotriva hackerilor chinezi și uh, îi uh, țin hackerii chinezi ocupați, adică creează programe pentru a permite acest hacker din China să atace sisteme din Europa și din Statele Unite. Deci le spun atacați pe noi, pe ei, nu pe noi. Capacitățile rusești sunt ceea ce am numit eu uh, disuasiune soft. Uh, această comunitate domină cybercapacitățile. FSP este probabil principala agenție în acest domeniu. În Rusia există probabil capacitatea unică de a supraveghea întreaga rețea. Deci tot traficul pe internet din Rusia este monitorizat în mod eficient. Nu cred că multe țări pot să facă acest lucru. E vorba de legislația SORM 2 sau SORM 1. E vorba de legislația privind uh, echipamentele în, dom în, domeniul tehnologiei informaționale. Și uh, Universitățile domeniul informatic în, China, în, Ch- în uh, Rusia sunt foarte avansate. 40% uh, din uh, atacurile pe internet în 2010 au fost al unui singur grup din Rusia, deci cybercriminalitatea din Rusia este foarte importantă. Există legături strânse cu comunitatea, există multe informații uh, de tip open source în legătură cu legăturile acesteia cu uh, crima, uh, criminalitatea organizată. Aceste legături cu criminalitatea organizată sunt folosite prin rețelele hackerilor online. E vorba de persoane, de naționaliști care sunt recrutate de Uh, grupurile de cybercriminalitate pentru a ataca, de exemplu, Georgia sau Estonia, așa cum s-a întâmplat în trecut. Acestea sunt legate sau nu de grupuri de tineret care sunt folosite pentru a face presiuni asupra uh, unor dușmani, așa considerați de ei, uh, din afara țării, dar și din cadrul propriilor țări acestea nu sunt capacități de stat, de aceea le-am numit disuasiune soft. Capacitățile americane, în schimb, sunt uh, foarte bine dezvoltate, foarte scumpe. Uh, aici vă arătăm cât de multe organizații există în Statele Unite în domeniul cybersecurității. securității Există foarte, foarte multe astfel de organizate. Statele Unite uh, investesc mai mult în uh, lupta împotriva cybercriminalității decât restul lumii împreună. Uh, cyberoperațiunile americane sunt mai ales de tip militar. Sprijină operațiunile militare Uh, pentru, uh, de exemplu, uh, pentru a opri sistemele de radar, pentru a oferi suport flotei aeriene se investește mult și în rețeaua, așa numită rețea globală informațională și aici, în această listă, aveți toate aceste organizații uh, care lucrează în acest domeniu. Uh, totuși, au multe dificultăți pentru ca reziliența să funcționeze. Acesta uh, este într-adevăr o problemă pentru Statele Unite din cauza mărimii și împotriva lipsei de flexibilitate la nivelul acestor organizații. Uh, mesajul trimis de Statele Unite este vom lupta împotriva hackerilor uh, și prin mijloace militare sau economice. Aceasta este o parte importantă a politicii uh, americane uh, de mulți ani încoace uh, și uh, în legătură cu disuaziunea nucleară. Nu se știe exact cum uh, va funcționa această politică, de exemplu, potriva teroriștilor, și problema este de multe ori că nu se știe cine este agresorul în spațiul cibernetic, de aceea reacția este mai dificilă. Dar uh, și uh, sectorul uh, nestatal este imens. O mare parte din capacitatea industrială din Statele Unite este atacată în uh, cadrul uh, atacurilor cibernetice la nivel mondial. dar nu există reglementări internaționale în acest domeniu pentru lupta împotriva acestor atacuri în domeniul uh, uh, capacităților private. Voi da cuvântul acum colegei mele. Mulțumesc. Mă numesc Heli Tirmaclar și reprezint Institutul Estonian de Politică Externă. Deci tot ce spun aici reprezintă opinii academice și nu pot fi considerate opiniile oficiale ale guvernului estonian. Atunci când vorbim despre puteri cibernetice, război cibernetic și securitate cibernetică, trebuie să înțelegem că majoritatea activităților cibernetice sunt desfășurate în, pe domeniul privat și nu în domeniul de stat, pentru că 80% din infrastructura critică de care depindem electricitate, apă, transport, totul utilizează sisteme de informații, sisteme cibernetice. Și această parte imensă din societatea noastră se numește infrastructură critică. Infrastructura critică este susținută de sisteme informatice. Și buna funcționare a acestor sisteme informatice este esențială pentru partea civilă a securității cibernetice. După această explicație am să continu vorbind despre inițiative internaționale și inițiative ale Uniunii Europene în spațiul cibernetic. Alexander, cred că a prezentat foarte bine opinia noastră privind capacitățile marilor puteri cibernetice, mai ales pe plan militar. Eu acum am să mă refer la aspectul civil al securității cibernetice și la cum a evoluat până acum. În primul rând, avem uh, o chestiune care se numește guvernanța internetului. După cum știți, internetul nu a fost creat pentru a susține funcții economice și infrastructură critică, atunci când a apărut acum 30 de ani aproximativ. Însă, internetul a evoluat devenind un activ critic și toate statele din lume, inclusiv statele membre ale Uniunii Europene și Uniunea Europeană, încearcă acum să găsească o soluție bună pentru a crea un model transparent și bun de guvernanță pe internet. Până acum, guvernanța internetului s-a făcut într-un domeniu tehnic și într-un domeniu politic. Este un proces de la bază către vârf. Grupul de lucru de, uh, care se ocupă de internet și uh, grupul uh, IEEE au funcționat foarte bine până acum. În domeniu, ca domeniu de politic avem uh, Corporația Internetului pentru nume și numere desemnate, Consiliul uh, Guvernamental de Consiliere, însă toate acestea sunt uneori acuzate că nu sunt suficient de transparente. Și probabil că veți vedea acest lucru dacă vă uitați pe internet. Așadar, în fond, în domeniul guvernanței internetului există două chestiuni majore. În primul rând, libertatea internetului și securitatea internetului. Statele democratice nu au dorit să schimbe modelul actual de guvernanță cu mai multe părți implicate, ceea ce înseamnă că și actorii din privat și guvernele reprezentate geografic fac parte din guvernanța internetului. Unele guverne ar dori ca rolul guvernelor să fie mai mare. E clar că e vorba de statele mai puțin democratice și unele organizații sunt uh, interesate să dobândească mai multă uh, forță în guvernanța internetului, însă deocamdată nu există un consens cu privire la guvernanța aceasta și modelul pe care îl avem durează. Acesta este primul subiect în legătură cu care Uniunea Europeană are, ar trebui să aibă o voce clară ca putere economică și putere în domeniul securității să facă propuneri în acest domeniu și de asemenea să organizeze parteneriatul cu Statele Unite pentru găsirea și implementarea noului model. Am ajuns deja la partea de recomandări, dar ca să mă urmăriți, vreau să spun de fapt că Uniunea Europeană joacă un rol important în acest domeniu. Există și anumite inițiative globale, pentru că guvernanța internetului a fost uh, nu chiar haotică, dar uh, în orice caz neclară pentru mulți oameni din lume. Comunitatea cibernetică în sine a început să se autoreglementeze ca domeniu de politică. Și sunt foarte multe inițiative neoficiale bune. În primul rând, forumul Meridia, unde se discută cele mai buni practici de, practici de siguranță cibernetică și echipele de reacție cibernetică sunt un alt uh, organ, un alt forum unde se întâlnesc profesioniștii din acest domeniu și se autoevaluează și fac schimb de informații. Sincer, eu ca cetățean din Estonia trebuie să vă spun că în 2007 am fost salvați de aceste forumuri neoficiale și nu din cauza intervenției guvernului. Pentru că forumurile, forumurile neoficiale din toate statele lumii au contribuit la coordonarea unei reacții la nivel internațional. Mai departe, aș dori să mă refer la inițiativele cibernetice susținute de organizații internaționale multilaterale. În primul rând, există un instrument juridic foarte valoros și anume Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea cibernetică. Acesta este singurul instrument juridic existent până acum care stabilește standarde pentru legislația internă a statelor și de asemenea necesită o um, cooperare internațională în domeniul implementării legislației. Uh, Majoritatea statelor UE au semnat și au ratificat această convenție. Unele nu au ratificat-o încă. Statele Unite au semnat-o și au ratificat-o. De asemenea, Japonia, Canada și alte economii avansate ale lumii din statele OCDE. Acesta este principalul instrument pe care îl promovează și Uniunea Europeană. se referă la chestiuni foarte importante legate de uh, criminalitate cibernetică și legislație internă a statelor și e clar că deocamdată nu avem nevoie de un alt instrument. Apoi avem uh, grupul de lucru OCDE privind uh, securitatea informatică. E vorba aici de un grup care se ocupă de politica societății informaționale OSCE are recomandări foarte bune privind infrastructura critică. OCDE se ocupă de fiecare stat și cere membrilor săi să aibă un nivel minim de protecție a activelor cibernetice din punct de vedere al tehnologiei și al organizației. Apoi revin la OSCE, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, este vorba aici de o dimensiune politică și militară a securității cibernetice. Au început să discute standarde de comportament statal în spațiul cibernetic acum un an și continuă cu uh, măsuri de consolidare a încrederii, ținându-se cont de riscul de calcule greșite la nivel global în spațiul cibernetic. De exemplu, dacă se constată că Rusia pregătește un atac imens cibernetic. Trebuie să se știe dacă este vorba de o activitate ostilă a guvernului rus sau chinez sau dacă e vorba de actori nestatali care doresc să pretindă că atacul vine din partea unui anume stat. Ca să se verifice acest lucru, trebuie să existe un hotline sau un punct de contact care să se înțeleagă care este intenția respectivului stat. E un fel de uh, logică de război rece. Exista un hotline între Moscova și Washington și aici la fel trebuie să se știe dacă e vorba de atacuri ale statului sau nu același tip de gândire se introduce în războiul cibernetic. Mai departe, activitățile ONU în domeniul acesta de politică sunt multe domenii, nu vreau să le repet pe fiecare, însă am avut uh, câteva rezoluții foarte importante, una a Comitetului Economic și Social, care se ocupă de cultura cibernetică, de partea de reziliență și prevenire a securității cibernetice, uh, apoi o rezoluție în 2009 la Comitetul de Dezarmament, de dezarmare și uh, a fost redactat și un raport al grupului experților guvernamentali. Acesta a fost publicat în 2010 și rezolvă câteva din chestiunile foarte importante în domeniul conflictelor cibernetice. În primul rând, dacă se aplică legi în spațiul cibernetic în caz de conflict între state. Conform acestui raport, da, există legi legea care guvernează uh, conflictele armate și dreptul umanitar internațional se aplică și în cazul atacurilor cibernetice. O altă concluzie a acestui raport este că statele trebuie să coopereze și să dezvolte mecanisme de alertă timpurie și de reducere a riscurilor în spațiul cibernetic. Și de asemenea, statele au dreptul la autoapărare dacă sunt atacate prin instrumente cibernetice, conform cartei ONU statele au acest drept de autoapărare. În acest raport se recomandă ca în caz de atac cibernetic statele să aibă dreptul la autoapărare. Haideți să continuăm după acest aspect politic și militar și să vedem ce face NATO. NATO a creat prima sa uh, politică privind apărarea cibernetică în 2007 pentru că NATO a fost luată prin surprindere când a fost atacată Estonia. Apoi s-a creat Consiliul de Apărare Cibernetică pe lângă structurile preexistente. E vorba de capacitatea de reacție la incidente informatice NATO fiind o organizație militară de mare dimensiune, trebuie să se asigure că este pregătită pentru astfel de atacuri. Anul trecut, conceptul strategic. NATO a subliniat că se va apăra de orice amenințare în următorii ani, inclusiv de provocările de securitate emergente. În 2011, NATO tocmai a adoptat o politică revizuită de apărare cibernetică și un plan de acțiune. Aici se definesc trei categorii de reacții NATO. În primul rând, o reacție de apărare colectivă în cazul de atacuri cibernetice în contextul mai larg al unui conflict sau ca parte a uh, mijloacelor de război convenționale. a doua categorie de reacție a NATO, dacă aliații sau unul dintre ei este atacat cibernetic, atunci se va răspunde în mod coordonat. Și cea de-a treia categorie, dacă în cadrul operațiunilor NATO este atacată, se va reacționa de către capacitățile tehnice ale NATO. Haideți să trecem mai departe. Ce se întâmplă în Uniunea Europeană până acum? Ce face Uniunea Europeană? Uniunea Europeană a lansat activități foarte importante din punctul de vedere civil al securității cibernetice. Au existat foarte multe inițiative lăudabile, începând cu anii 2000, Însă prima inițiativă cibernetică care a fost importantă în Uniunea Europeană este decizia cadru a Consiliului privind atacurile la adresa sistemelor informatice din 2005, apoi o directivă în 2007, 2009 și 2010 sunt probabil ani foarte importanți în Uniunea Europeană în acest domeniu pentru că au fost depuse multe inițiative privind uh, infracțiunile cibernetice. Acum există o propunere de directivă referitoare la atacurile la adresa sistemelor informatice. Mai multe idei vor fi implementate în curând, cum este sistemul informatic de uh, punere în comună a informațiilor și de alertă și se va crea și un uh, centru de criminalitate cibernetică până în 2013, probabil aici la Bruxelles. E foarte important faptul că Uniunea Europeană va continua aceste activități referitoare la atacurile cibernetice. Pentru că cele mai multe atacuri cibernetice sunt dirijate împotriva unor entități economice și această provocare este foarte mare pentru state, pentru că Uh, sectorul industrial pierde foarte care zi din această cauză și la ora actuală organele de uh, aplicare a legii nu sunt în stare să îi urmărească pe acești activiști din spațiul cibernetic, pe acești uh, infractori. E clar că acesta este unul din punctele forte ale Uniunii Europene. Uniunea Europeană poate să creeze aceste directive supranaționale și poate cere statelor membre să facă mai mult în domeniul criminalității cibernetice. Mai departe, un alt pilon important la Uniunea Europeană este protecția informației critice și a infrastructurii de informație critică. E vorba de un aspect civil esențial pentru securitatea cibernetică. E vorba despre prevenire și reziliență. După cum v-am spus uh, de la început, cu toții depindem de infrastructura critică. În fiecare zi, societățile noastre depind de sistemele informatice și nu ne dăm seama de acest lucru până nu se întâmplă ceva foarte rău însă sperăm ca așa ceva să nu se întâmple, să fie prevenit. Toate inițiativele referitoare la infrastructura critică și la protecția infrastructurii critice sunt foarte importante, inclusiv directiva din 2008. Uniunea Europeană are o listă a măsurilor cu efecte transfrontaliere privind infrastructura critică sperăm să fie inclus și uh, programul european pentru protecția infrastructurii critice în curând. Până în 2007 au existat multe inițiative în acest sens, însă după 2009 a fost uh, lansată o comunicare numită Protejarea Europei de atacurile cibernetice de scară mare și de uh, întreruperi a fost vorba de o comunicare menită să sporească conștientizarea și a fost un an al conștientizării pentru Uniunea Europeană. Digi IMSO a făcut o treabă extraordinară în promovarea acestei comunicări. În 2009 a mai fost uh, propusă o directivă, directivă cadru a telecomunicațiilor, care a inclus mai multe directive mai vechi și conține recomandări puternice pentru ca firmele europene să raporteze atacurile cibernetice și să ia măsuri de organizare pentru a evita incidentele cibernetice. Există și Agenția Europeană a Securității uh, Rețelelor și Informațiilor, ENISA, care a desfășurat un prim exercițiu anul trecut. Așadar, aspectul civil uh, din Uniunea Europeană merge în direcția cea bună, există toate aceste inițiative pozitive. Poate că lipsește o oarecare coordonare și o privire de ansamblu, deci o coordonare a politicilor trebuie să fie dezvoltată. Mai departe, vă rog. Trecem acum la politica externă de politica comună de securitate și externă, de PESC. În 2009 s-a prezentat un raport uh, privind strategia europeană de securitate, care menționează și securitatea cibernetică după un lobby puternic făcut de Estonia. Agenția Europeană a Apărării a avut mai multe inițiative practice, a organizat mai multe evenimente și recent, cred că Serviciul European de Acțiune Externă a adoptat niște inițiative care nu sunt reflectate în raport pentru că sunt prea noi. Alte activități ale Uniunii Europene, știm că se lansează uh, CERT după ultimele atacuri la adresa instituțiilor europene. Am fost uh, rugați să discutăm despre cât de pregătite sunt statele membre. Am făcut un mic rezumat pe care îl găsiți în raport. Regatul Unit, Franța și Germania sunt uh, trei state mari europene care au uh, lansat strategii interne de securitate cibernetică și au investit în acest domeniu și creat noi structuri. Alte state mici și mijlocii au avut, uh, au astfel de programe, au lansat strategii naționale și au mecanisme de guvernanță națională în domeniul securității cibernetice. Însă, pentru multe state, această situație este sau pare foarte nouă. Ele încă trebuie să pună la punct legi privind domeniul cibernetic, uh, și sperăm că tot mai multe state vor lansa uh, strategii de securitate cibernetică în următorii ani și vor investi în acest domeniu. Recomandări și concluzii. Aș dori să-i dau cuvântul lui Alexander pentru asta din nou. Uh, uh, Mulțumesc. Avem 23 de evaluări și recomandări în total. În primul rând, unele din inițiativele UE sunt foarte utile pentru uh, a susține reziliența. În primul rând, pentru a susține dezvoltarea protecției uh, infrastructurii critice, politici, protejarea rețelelor și managementul crizei. În ultimii 3-4 ani număr, au fost mai multe inițiative care au mers destul de departe în susținerea rezilienței statelor membre individuale. E valabil mai ales la punctul 2. Uniunea Euro Comunitatea Europeană și mai ales Comisia Europeană reprezintă un adevărat motor pentru multe state mici și mijlocii. Multe state consideră că e greu să dezvolte astfel de inițiative pe plan politic la nivel intern și că ar fi greu dacă nu le-ar susține Comisia Europeană. Există o mare uh, prăpastie între capacitățile uh, statelor mari, cele trei care au fost numite, și celelalte state. Există state în Uniunea Europeană care nici măcar nu au început să se ocupe serios de această problemă. Securitatea cibernetică în Europa, probabil însă cea mai bună, nu face parte din Uniunea Europeană. Doar ca să vă dau un exemplu, să înțelegeți cadrul actual, uh, unul dintre cele mai interesante grupuri este CERT. E vorba de un conglomerat neoficial de uh, guvernanță de cel mai înalt nivel și de echipe de intervenție de nivel înalt care nu fac parte din niciun fel de structură. Și faptul că ești membrul UE nu înseamnă că poți să aderi imediat la aceste structuri. există criterii de calitate pentru a adera la CERT. În caz că există incidente grave cibernetice, aceste echipe de intervenție, CERT, sunt uh, speranța noastră și nu, sperăm să nici nu devină un organism UE unde toată lumea are dreptul să adere. După cum uh, a spus și colega mea, nu există un centru de politică european privind securitatea cibernetică. Nu există uh, o, pri o privire de ansamblu. Nivelul de autoprotecție al instituțiilor europene nu este slab, este foarte slab și ce se discută în public e numai vârful icebergului, se mai întâmplă multe alte lucruri. Uh, acestea nu sunt uh, făcute publice, nu sunt cunoscute. Din fericire, Uniunea Europeană începe să ia măsuri, a creat un grup de lucru uh, și acesta reprezintă un pas în direcția cea bună. Angajamentul față de guvernanța internetului este încă destul de slab. Și ce înseamnă slab? Nu înseamnă doar că sunt puține persoane care lucrează în acest domeniu, ci nu cred că nici măcar nu s-a înțeles bine ce înseamnă această chestiune și anume că ține de politica externă. Să nu uităm că uh, această guvernanță va determina ce se întâmplă pe internet în următorii 10-15 ani. Securitatea cibernetică nu joacă niciun rol în domeniul PESC. Sigur că există și excepții. Există o politică comună dar se mișcă foarte lent. Altfel nu se întâmplă prea multe în PESC. Au fost propuse instrumente de stabilitate și vor trece pe la Serviciul European de Acțiune Externă. Însă, nu există niciun mod în care comisiile și comitetele de resort să se ocupe de uh, securitatea cibernetică ar trebui să se ocupe de acest lucru Comitetul de Securitate de la Consiliu. COSI este un nou organism intern care, despre care se discută că s-ar putea să se ocupe de acest subiect, însă, din câte înțeleg eu, COSI uh, ar trebui să se ocupe de chestiuni interne și aici nu e vorba de o chestiune internă, e vorba de una internă, externă și economică lipsa de angajament al Uniunii Europene în sectorul nestatal este evident, evidentă. Uh, trebuie să se înțeleagă grupurile menționate de colega mea, grupul Meridia, First, sunt actori foarte importanți cu care trebuie să se uh, dezvolte relații pentru a se ajunge la o strategie uh, cibernetică. Trebuie să explicăm ce înseamnă această amenințare de atac hardware. E vorba de un tip de atac cibernetic care reprezintă cel mai dificil, dar și cel mai periculos tip de atac. E vorba de uh, compromiterea unor uh, piese de hardware, cum ar fi un, niște chipuri, pentru a ataca sistemul informatic din interior. E vorba de chipuri atacate sau uh, rutere atacate și nu te poți proteja de așa ceva nici prin firewall și nici prin niciun fel de antivirus. Acesta este domeniul actorilor de stat. Deci e un subiect care ține direct de politica externă. Și probabil că infractorii cibernetici nu se ocupă de așa ceva pentru că e foarte complicat și foarte costisitor. Însă este un subiect extrem de serios. Trebuie să înțelegem hardware attack pentru că altfel nu vom putea să facem față securității la nivel de stat. Nu putem face față spionajului cibernetic sau războiului cibernetic. Chestiunile juridice sunt de asemenea foarte prost înțelese. S-ar putea face chiar o audiere numai pe acest subiect. În esență, există două instrumente juridice care ne pot ajuta în caz de atac cibernetic. Articolul 42.7 și articolul 222, clauza de asistență reciprocă. Ambele clauze uh, suferă de restricții. În primul caz, trebuie să uh, fim în situație de război oficial, ceea ce e foarte puțin probabil chiar în caz de atac cibernetic grav. Și în al doilea caz trebuie să fie vorba de un act de terorism definit și definiția unui act terorist e o mare provocare. De exemplu, atacurile din Estonia nu au fost definite, cel puțin nu de Uniunea Europeană, ca act terorist. Ceea ce înseamnă că nu avem instrumente juridice pentru a susține Estonia. Îi putem susține doar prin asistență generală, bunăvoință și ă, legislație penală. Nu avem instrumente juridice specifice. Aceasta este o mare problemă. Deci, definiția actuală a terorismului. Mai sunt multe alte probleme juridice aici. Poate la, când vom ajunge la întrebări vom reveni. Următoarea pagină, recomandări. În primul rând, pentru toate instituțiile, trebuie să se sporească urgent nivelul de asigurare a informațiilor. Din experiența mea și experiența coautorilor, la instituțiile europene acest nivel e foarte, foarte scăzut. E vorba de un termen tehnic, folosirea codării, depozitarea corectă a documentelor, nivelul uh, nivelul prevederilor este foarte bun, dar ele nu sunt implementate. Până de curând nici nu exista o echipă de reacție informatică care să apere instituțiile europene. E incredibil. Echipa inițială este un prim pas, într-adevăr, însă trebuie să mergem mult mai departe. În al doilea rând, tot pentru toate instituțiile europene, trebuie să se extindă urgent nivelul de acreditare în domeniul securității. Cele mai importante unități de la Comisie, de exemplu să spunem la DigiInfo, care se ocupă de acest subiect, fac o treabă extraordinară, sunt foarte angajați și există o unitate sau o subunitate, doar o mână de oameni au uh, toate permisele de securitate, toate autorizațiile necesare. Însă lucrează cu informații uh, clasificate despre care nu discutăm aici și eu și colega mea avem aceste autorizații de securitate și ar fi foarte bine ca mai multe persoane să fie acreditate, pentru că e vorba de chestiuni urgente și importante. În al treilea rând, încurajăm dezvoltarea de schimburi de informații și de parteneriate public-privat pe scară largă. Fiecare instituție ar trebui să definească ce nevoie are în acest sens. Însă, mai specific, DigiInfo a dezvoltat grupul EP3R, E vorba de un grup dedicat rezilienței și acesta ar putea să fie extins, s-ar putea include aici diferite dimensiuni sau s-ar putea trata separat. De exemplu, să se pună accentul pe industria financiară europeană la nivel global. Trebuie să nu uităm că statele membre se ocupă separat de acest subiect fiecare stat are un parteneriat public-privat pentru sectorul financiar, de exemplu, dar nu există un PPP european și am avea nevoie de așa ceva pentru că instituțiile acționează toate împreună, nu uh, acționează fiecare în vid și dacă o instituție e atacată, atunci sunt atacate toate. Putem trece la secretariatul Consiliului. Acum trebuie să se clarifice rolurile PSC, COSI și a Comitetului de Securitate al Consiliului. Nu există clar uh, un parcurs, cine pe cine informează, cine informează coreperul. După cum v-am spus, Comitetul de Securitate de la Consiliu are cea mai mare responsabilitate și este uh, mult departe de cadrul PESC încurajăm Parlamentul European să desfășoare audieri și nu audieri, uh, audieri referitoare la atacurile cibernetice grave la adresa Uniunii Europene. S-au întâmplat mai multe episoade în legătură cu care parlamentarii nu au fost informați. Știu că s-a extins programul de acreditare pentru deputați și mi se pare un pas foarte bun, un prim pas foarte bun. Uh, Însă trebuie să avem o bază de cunoștințe mult mai largă despre scara acestor uh, probleme, despre tot ce ține de securitatea cibernetică și de actorii implicați și să avem audieri adecvate. Apoi, ar fi nevoie de un instrument de finanțare pentru securitatea cibernetică. Să vă dau un exemplu din țara mea. Noi spunem că avem nevoie de obicei uh, nevoie de unu pe zece din resursele Germaniei, pentru că considerăm că suntem de zece ori mai mici. Deci dacă Germania are 100.000 de soldați, noi avem nevoie de 10.000 și așa mai departe. Dar în uh, domeniul securității cibernetice nu, e, nu se aplică această proporție. Pentru statele mici, uh, costă mult mai mult uh, securitatea cibernetică. Și aceasta este o problemă pentru statele care sunt mai sărace decât Austria. De aceea Uniunea Europeană are tot interesul să susțină aceste state mici pentru a-și dezvolta infrastructura de securitate cibernetică. Am să repet apoi ce a spus și predecesorul meu. Avem nevoie de coordonator în domeniul uh, securității cibernetice. De asemenea, tot Parlamentul European ar trebui să susțină ratificarea Convenției privind criminalitatea cibernetică a Consiliului Europei. Acest lucru a fost solicitat de mai multe ori. Nu e clar de ce nu s-a ratificat universal această convenție, însă este clar că e cel mai bun instrument pe care îl avem la ora actuală. De asemenea, securitatea cibernetică ar trebui să joace un rol mai important la Agenția Europeană de Apărare, această agenție se ocupă de anumite aspecte, dar ar trebui să se ocupe de mult mai multe pentru că e un subiect foarte tehnic și foarte complex și uh, e nevoie de multă cercetare. De asemenea, Parlamentul European ar trebui să susțină revizuirea uh, programului privind uh, aprovizionarea sigură cu TIC. Statele membre ca Franța, Regatul Unit au moduri de a-și asigura lanțul TIC. E vorba de producția de microchipuri pentru uh, domenii foarte sensibile. Programele în Franța și în Regatul Unit sunt diferite, dar obiectivele lor sunt aceleași, și anume să nu fie posibilă contaminarea microchipurilor. Pentru că de astfel de atacuri nu te poți apăra. Dacă astfel de piese intră în sistem, atunci întreg sistemul este viciat și nu mai ai ce să faci. Am dorit să se extindă angajamentul în relația cu, alt, cu state terțe în domeniul cibernetic. Salutăm grupul de lucru DHS, susținut de Direcția Generală IMSO, colaborare cu SUA, un prim pas foarte important, și alte mecanisme de cooperare cu state terțe ca Rusia sau China ar trebui să fie avute în vedere și să se desfășoare legături mai strânse unde este posibil. Finanțare, instrumente comunitare de finanțare pentru IMM-uri în domeniul securității cibernetice. În anumite state, cum este Germania, există un oficiu pentru protecția informatică și în Germania acesta a pus la dispoziția IMM-urilor mai multe instrumente gratuite de management, de autoprotecție, foarte utile pentru IMM-uri. Acestea acoperă doar o mică parte din gama potențială de instrumente de gestionare a riscului în acest domeniu. Dar ar fi util să se analizeze cum poate Uniunea Europeană să financeze astfel de programe. Nu vreau să dau nume de mărci, dar există softuri gratuite care se pot descărca și folosi de utilizatori acasă, însă firmele trebuie să plătească. Întrebarea este ce fac IMM-urile. Poate că ar merita să se analizeze o posibilă finanțare, un uh, program de acordare de autorizații pentru IMM-uri, pentru că acestea sunt foarte importante. trebuie să se discute și agenda cibernetică PESC. Nu există așa ceva deocamdată, dar trebuie menționată. Această agendă cibernetică PESC ar trebui să includă, de exemplu, evaluarea guvernanței internetului. Am mai spus, acest lucru înseamnă, în primul rând, cum se definește internetul la nivel de politici și, de asemenea, realitatea codurilor. Pentru că domeniul cibernetic nu poate fi uh, folosit în niciun mod fără să se folosească internetul și toate deciziile pe care le luăm acum vor determina funcționarea internetului în următorii 5-10 ani, dar vor influența și o mare parte din economia globală și vor guverna și potențialele conflicte cibernetice. Sunt chestiuni foarte importante care se discută acum și Uniunea Europeană nu joacă niciun rol în acest domeniu sau joacă un rol prea mic. Același lucru e valabil în legătură cu participarea la discuții internaționale privind dezvoltarea de standarde. S-a discutat la uh, ONU și la OSCE, după cum a spus colega mea. E vorba de dezvoltarea de acorduri comune privind comportamentul în spațiul cibernetic al statelor. Vom avea Uh, nu avem o convenție de la Geneva în acest sens. Avem poate un uh, tratat privind uh, atacurile, care nu este foarte util. Aceste discuții durează de un an, un an și jumătate. Uniunea Europeană nu joacă un rol prea important și valorile centrale ale Uniunii Europene nu uh, sunt incluse, deși exact despre ele este vorba aici. E vorba de responsabilitate la scară mare. Domeniul cibernetic ca subiect la uh, Serviciul European de Acțiune Externă. Acest serviciu are trei luni, însă pe plan cibernetic trei luni înseamnă foarte mult. Dacă nu s-a făcut includerea domeniului cibernetic, eu încurajez să se includă. E vorba de un subiect foarte important și pentru operațiunile militare și cooperarea polițienească în viitor și e foarte important ca Serviciul European de Acțiune Externă să aibă capacitatea de a se ocupa de astfel de subiecte. trebuie să ne gândim și la o uniune, la o reacție a Uniunii la atacuri cibernetice grave. arătarea cu degetul politică este uh, o formă de disuasiune foarte importantă. În caz de atac cibernetic într-un stat membru sau la adresa unei instituții, e foarte important ca Uniunea Europeană să facă declarații în acest sens. Nu trebuie să facem nimic decât declarații limpezi. Însă trebuie să se decidă cine este responsabil, COSI, alte organe de la Consiliu și așa mai departe. Uh, am mai vorbit despre o coordonare mai bună a inițiativelor existente ale Comisiei în domeniul PESC. Există mai multe inițiative și la Secretariatul Consiliului. Sunt inițiative secrete, nu sunt făcute publice, sunt greu de coordonat și persoanele implicate în PESC, nici măcar ele nu știu despre aceste inițiative. O altă inițiativă din 2009 privind redactarea de politici comune este blocată acum, dar ar trebui redemarată. Avem nevoie și de resurse substanțiale, mai ales la Secretariatul Consiliului, numai la serviciu, nu numai la Serviciul de Acțiune Externă, ci și la Comisie. Foarte puține persoane pot să se ocupe de acest subiect acum și, în general, e vorba de persoane care lucrează la o subunitate, la digiinfo și mai alte persoane nu se pot ocupa de acest subiect. Trebuie să se sporească numărul de persoane care să fie capabile să se ocupe de acest subiect și, de asemenea, modul în care ele interacționează între ele nu vor putea răspunde rapid la un atac dacă nu au toate autorizațiile necesare și atunci nu mai are niciun sens. Avem nevoie și de inițiative noi în cadrul Agenției Europene de Apărare. Foarte multe inițiative sunt întreprinse de organizații din Franța, Germania, SUA și Regatul Unit și încă o dată există problema că statele membre mici și medii nu au acces la tehnologiile cele mai recente și astfel prăpastia se adâncește și mai mult. În cele din urmă trebuie să vedem care este situația organizațiilor internaționale active în acest domeniu și să examinăm din punct de vedere PESC acest lucru, să vedem cum poate fi introdusă PESC aici, uh, E vorba de acorduri bilaterale și multilaterale și dacă noi nu înțelegem care e miza, nu vom putea să luăm măsurile adecvate. Astfel se încheie prezentarea. Mulțumesc foarte mult și acum acceptăm și întrebări. Thank you very much. Mulțumim foarte mult. Puteți acum să adresați întrebări autorului, autorilor, înainte de al doilea panel. Este Domnule Galler. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Prezentarea a fost excelentă și reprezintă un domeniu nou pentru mine. În primul rând, aș dori să vă întreb cât de grav ar putea fi, în teorie, un atac cibernetic? Cât de mult ar afecta un sistem? Știu că ministrul nostru de externe la München recent a stabilit câteva criterii pe care nu am apucat să le studiez, dar aș vrea să știu din perspectiva dumneavoastră când devine un atac cibernetic un act de război. În momentul în care se trece o frontieră și este atacată o țară, deci când cei doi, cele două părți se află pe picior de război. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc celor doi coautori. Am putut vedea că ne situăm într-un mediu foarte complex. Lucrurile au fost complicate încă de la primul slide, când am văzut că nici măcar nu există un termen unic pentru a desemna acest fenomen, cybercrime, war. Acest lucru, bineînțeles că este strâns legat de faptul că prin internet poate fi poate fi accesată orice tip de informație privată sau publică, fiecare poate fi victimă sau poate fi agresor este o chestiune care ține de securitatea economică, internă, externă. Poate fi vorba pur și simplu de un conflict privat sau de un conflict statal, cum ați spus, și de aceea consider că problematica și prezentarea pe care ați făcut-o este cât se poate de relevantă în contextul actualei uh, prezentei Comisii a Parlamentului European. Uh, noi cu siguranță că am uh, tras toate învățămintele din această prezentare și am reținut întrebările care vizează în special securitatea publică internă și externă. Cu siguranță că aceste întrebări sunt cele mai relevante pentru noi. Întrebările pe care le-ați ridicat uh, au fost foarte, foarte bine prezentate în mod firesc, nu există încă soluții, nu există însă răspunsuri. Ați spus chiar dumneavoastră că cea mai mare dificultate este aceea de a constata de unde provine un atac, pentru că este cât se poate de important de a ști dacă un hacker acționează în baza unui ordin din partea unui guvern sau nu. E foarte important să știm dacă respectivul atac necesită o intervenție cu parametrii militari sau nu. Este o întrebare interesantă și mă întreb dacă există o cale legitimă de reacție pentru a ști cine, cine este vizat de un atac informatic, dacă este vorba despre o infrastructură militară sau... Uh, pentru că dacă este vorba despre o infrastructură militară, atunci mă gândesc că am putea reacționa cu aceeași monedă, ca să spun așa. Și când vorbim despre securitatea internă, atunci avem mijloace uh, proprii de a acționa, iar când vorbim despre securitatea economică, atunci cel atacat din nou este îndreptățit să reacționeze cu propriile mijloace. Iar dacă conflictul este pur și simplu unul uh, privat, atunci mergi în instanță și introduci o acțiune împotriva respectivului agresor. Mă întreb dacă această abordare este corectă și dacă aceasta permite un o reacție proporțională. A doua întrebare, în contextul securității externe, bineînțeles că relevante nu sunt doar chestiunile ce țin de apărare, ci și cele care țin de atac, în special de atacurile preventive. Dacă, de exemplu, există un atac împotriva unui, unei instalații nucleare pentru a împiedica crearea unei bombe nucleare. Deci uh, pot fi chestiuni foarte, foarte sensibile, foarte delicate și este foarte dificil de repartizat uh, acest atac într-un anumit, uh, într-o anumită categorie. Pentru că întrebarea este ce anume face ca respectiva centrală nucleară să devină Uh, incapabilă de a mai funcționa. Și o altă întrebare legitimă este care sunt mijloacele de apărare proporționale care stau la dispoziția victimei și ce anume face ca atacul să devină imposibil. Sunt câteva dintre întrebările pe care le-am avut de la bun început, chiar de când ați început prezentarea și chiar președintele nostru a spus, s-a referit la articolul 5 al Cartei ONU, care, bineînțeles, în cadrul NATO este un articol cât se poate de important și nu există o viziune unitară, să spunem, cu privire la faptul dacă un astfel de atac poate intra sub incidența articolului 5 sau nu. Și va trebui să găsim un răspuns și la acest lucru. Mulțumesc. Mrs. Copa. Doamna Copa. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că avem această dezbatere acum, în special în, nou, în cadrul noilor inițiative NATO privind alianțele, cyber alianțele. Prezentarea dumneavoastră ne-a făcut să reflectăm asupra celor pe care le întreprindem la nivelul Uniunii Europene. Acum câteva zile a existat o versiune revizuită a programului de la NISA privind securitatea, cybersecuritatea și uh, s-a încercat găsirea de concluzii comune care se derive din diferitele rapoarte. Rapoartele vă pot spune că sunt foarte, foarte diferite și țările sunt foarte diferit pregătite pentru a aborda chestiunea cybercriminalității. Întrebarea este dacă ar trebui să existe o rețea națională în fiecare stat membru, pentru că în viziunea mea nu s-au înregistrat progrese majore de la lansarea strategiei europene în anul 2006. Comisia se pare că a evaluat această situație cu propunerea sa din 1 uh, aprilie 2011, care propune crearea unui, unei uh, unei, unei rețele de gestionare a computerilor naționale până în 2012 și a unui mecanism de coordonare național. Cred că inițiativa merge pe calea cea bună, dar mai sunt încă multe lucruri de făcut. Este nevoie de o politică cuprinzătoare și unitară la nivel european și de dezvoltarea de capacități în cadrul uh, NATO și în cadrul politicii comune de apărare pentru a putea contracara atacurile cibernetice. Trebuie să insistăm pe prevenție și nu pe reacție la atacuri, la amenințări militare și de aceea vorbesc despre capacități adecvate, trebuie să evităm costurile de duplicare între cele două organizații, Uniunea Europeană și NATO. Întrebarea este următoarea. Ne puteți oferi o evaluare obiectivă a măsurilor avute în vedere de comisie? Ce credeți dumneavoastră? Cum evaluați situația actuală și cum evaluați aceste măsuri. Și pentru că m-am referit la programul de la NISA, aș dori să și închei cu acesta. Există o discuție cu privire la utilitatea acestei, acestor agenții și alta cu privire la nevoia de modernizare a mandatului care expiră în 2012. Noi, în cadrul Comisiei credem că trebuie să ne dezvoltăm capacitățile de apărare la nivelul Uniunii Europene și să ne servim de această agenție pentru a oferi expertiză Uniunii Europene și pentru a finanța cercetarea în domeniul cybercriminalității. Mulțumesc, domnule Bütikofer. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc pentru aceste prezentări. Au fost uh, foarte lămuritoare Întrebările pe care eu doresc să le adresez vizează toate guvernanța în acest context. Prima întrebare se referă la raportul dintre rolul Uniunii Europene și al statelor membre. Dacă bine am înțeles eu lucrurile, în uh, perspectiva țărilor mici și mijlocii, ați pledat foarte mult pentru un răspuns din partea Uniunii Europene. La modul factual, care este disponibilitatea statelor membre mai mari spre a oferi o contribuție activă spre a contribui activ într-o astfel de acțiune comună, la o astfel de acțiune comună. În al doilea rând, v-ați referit la succesul pe care îl pot avea chestiunile de cyber securitate din perspectivă militară. De aici, bineînțeles că rezultă și chestiuni de guvernanță. În ce măsură o astfel de abordare are efecte într-un minister de interne sau într-un minister al apărării și în ce măsură trebuie să se țină cont în cadrul politicii naționale de astfel de procese. În exemplele pe care le-ați dat cu privire la Rusia și la China, ați vorbit în mod explicit despre comunitățile de hackeri. Există experiențe și la nivelul Uniunii Europene, pentru că n-am, n-ați spus nimic despre felul cum ar putea să fie integrate comunitățile europene de hackeri în abordarea acestei problematici. În ce privește NATO și PESC, se, pune o întrebare, se impune o întrebare foarte simplă. Care sunt care este calea cea mai bună de a găsi o cooperare optimă între cele două organizații fără să existe o duplicare a eforturilor. Și, în final, aș dori să mai spun următorul lucru. Când ați descris China și Rusia, practic le-ați descris ca fiind niște state care au interese contrare, să spunem. Întrebarea este, din experiența dumneavoastră, în ce măsură există, există perspectiva unei abordări comune cu aceste state în momentul în care recunoaștem faptul că chiar și aceste state pot fi victime ale unor atacuri cibernetice. Deci întrebarea este, există sau nu o bază de cooperare cu aceste state în vederea, unor, în vederea dezvoltării unor norme internaționale în cele din urmă? O ultimă întrebare. Ați vorbit despre resilience și deterrence, deci despre reziliență și disuasiune, ca fiind concepte esențiale de apărare și ați vorbit despre Statele Unite care au o abordare de tip disuasiune. Întrebarea este, această abordare, din perspectiva Statelor Unite, a produs rezultatele scontate sau nu? Mulțumesc. Mulțumesc. Aș dori și eu să mulțumesc pentru acest studiu foarte compact și pentru descrierea problematicii. Un lucru poate lipsește și eu ca membru al uh, subcomisiei SEDE, nu pot să nu mă refer la costuri. M-ar interesa, de exemplu, dacă există estimări cu privire la costurile pe care le-ar declanșa cyber atacurile în Uniunea Europeană. O altă întrebare, cât investesc state precum Germania, Regatul Unit și Franța sau state precum Statele Unite ale Americii în cybersecuritate. Cu siguranță că aceste informații ar, fi cât se poate de utile în dezbaterea noastră. Mulțumesc. Doamna Nicolae, vă rog. Thank you, Chair. Thank you for your... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru prezentarea făcută. O prezentare foarte cuprinzătoare. Am două întrebări, una cu privire la sistemul de prevenție, pentru că e clar că în acest domeniu nu există o definiție unitară a cybercriminalității, este o armă, este un instrument, este un proces, nu știm exact. Dar abordarea preventivă e clar că este esențială. Puteți să dați exemple de bune practici pentru a împiedica astfel de atacuri, nu numai din partea actorilor statali, ci și din partea actorilor privați, din partea unor companii, din partea unor asociații și așa mai departe. A doua întrebare se referă la anchetarea și condamnarea acestor infracțiuni, pentru că, din păcate, nu avem nici aici o abordare comună. Statele membre nu au capacitatea necesară pentru a desfășura o anchetă clară și exactă pentru acest tip de infracțiuni. E clar că lipsește expertiza necesară în acest sens și, într-o anumită măsură, vorbim și despre incapacitatea statelor de a mobiliza resursele umane pe acest domeniu. În 2008 s-a decis stabilirea platformei naționale de alertare nu știu dacă această platformă există deja în statele membre sau nu, pentru că acest tip de infracțiune, și fac aici o mică paranteză, este, este infracțiunile în sine sunt mai inteligente de multe ori decât reacția din partea statelor. Mulțumesc. Domnul Paleckis. Mulțumesc nu am putut participa la uh, discuție pentru că am participat uh, în altă ședință la voturi, dar aș dori să le mulțumesc oricum uh, autorilor. E clar că armele de tip cibernetic sunt cele mai noi arme, iar apărarea cibernetică este cel mai nou tip de apărare. Dacă un glonț poate penetra o armură, atunci acea armură trebuie să fie îmbunătățită ca să fie mai rezistentă, dar odată ce acest lucru se întâmplă, un nou glonț mai performant va reuși să perforeze și acea nouă armură mai performantă. Acest exemplu este cât se poate de relevant pentru cyber securitate și cyber apărare. Întrebarea este, putem avea o cyber apărare invincibilă și care ar fi efectele acestea? Thank you, Chairman. Uh, that was really, really informative. Mulțumesc, domnule președinte. Prezentarea a fost foarte interesantă. Am învățat foarte multe. Sunt lucruri foarte de actualitate. S-au pus deja multe întrebări pe care aș fi dorit să le pun și eu, dar v-aș ruga uh, să ne dați mai multe detalii în legătură cu atacurile hardware. ați menționat și ați, l-ați menționat în rândul pericolelor potențiale și mă întreb cum se pot paraliza uh, computerele sau serverele prin software, uh, prin programe sau altfel. Vă rog să-mi explicați. Mulțumesc. Constant. Mulțumesc. Well, thank you very much for... Vă mulțumim pentru întrebările foarte interesante. Voi răspunde în ordine și apoi voi da cuvântul colegei mele uh, care va completa răspunsurile. Prima întrebare în legătură cu pericolele de cyber, uh, cyber Cât de uh, periculos poate să fie un cyber attack? Aceasta, răspunsul la această întrebare este foarte, a fost uh, unul dintre lucrurile cele mai discutate în ultimii 10-12 ani. Dar, aceast, dar cei care lucrează în domeniu știu că un atac uh, cibernetic poate să facă foarte mult rău. Ne întrebăm dacă facem mai rău vorbind despre acestea de, uh, și ar trebui mai bine să ne concentrăm pe rezolvarea problemei sau e bine să vorbim despre aceste probleme. Uh, stat, uh, Casa Albă spune că are loc un cyber război al cuvintelor, al vorbelor Există de multe ori polit, eh, motivații politici motivații politice e vorba de acest eh, conflict între Departamentul de Securitate din Statele Unite și um, comunitatea cibernetică. În Uniunea Europeană nu a existat astfel de conflicte. La nivel tehnic, pot să vă spun că atacurile cibernetice pot fi foarte grave. Pot să facă Uh, rău, așa că în scenariile de coșmar. Sunt echivalente uh, unui uh, atac nuclear la nivel cibernetic, bineînțeles. Dar e adevărat că niciun atac de aceste proporții la nivel uh, cibernetic, niciun atac uh, atomic cu armă atomică nu sunt foarte posibile. Deci, nu este foarte probabil că se va întâmpla un astfel de atac, dar nici nu putem să excludem asta, această posibilitate. S-a încercut, încercat să se definească și conceptul de război pe internet. Ideea este că atunci când un cyberatac, un atac cibernetic este echivalent cu un atac armat, atunci vorbim despre război pe internet. Spionajul cibernetic nu este un act de război cibernetic, dar dacă se, destrug, se distrug informații pe scară mare și se întrerup sistemele pe scară foarte mare, atunci se poate vorbi de um, atac uh, din cadrul unui război pe internet. O altă întrebare este cum putem reacționa. La fel, cu aceleași mijloace, Și s-a mai vorbit și despre atacurile preventite. Mm, întrebați cum să reacționăm. Trebuie să reacționăm cu aceleași mijloace? Întrebare interesantă. Am spus într-un interviu acum câteva zile că femeiul, de exemplu, a fost atacat uh, de persoane necunoscute, poate ne, uh, actori nestatali, aceasta este o instituție globală, ar fi bine să anchetăm la nivel global, având în vedere că este o problemă globală. Bineînțeles, dacă are loc un atac uh, împotriva unei țări, atunci guvernul acelei țări hotărăște cum ancheteze, dar dacă uh, este atacată o instituție internațională, atunci poate avea loc o anchetă internațională. Am putea spune că putem folosi un uh, hoț pentru a prinde un hoț. Acest lucru nu înseamnă că hackerii uh, noștri se duc să lupte cu hackerii chinezi, rusi și așa mai departe. Dar societatea civilă trebuie să poată să acționeze pentru a se apăra împotriva acestor atacuri. Nu doar din punct de vedere operațional, adică să scrie coduri, pentru că o fac, e vorba de atribuire, adică uh, fac rapoarte, spun cine cred că uh, sunt uh, autorii acestor atacuri? Uh, s-au identificat uh, autorii atacurilor împotriva Rusiei sau a Georgiei uh, din patru rapoarte care au venit din rândul societății civile. În mass media a apărut doar ce am răspuns noi mass mediei. Um, am informat uh, experții, experții uh, au folosit informațiile noastre pentru că le-au considerat credibile. Deci, uh, dacă e vorba de atacuri altele decât de la nivel de stat, atunci probabil trebuie să se caute astfel uh, autorii atacurilor. În Statele Unite se Uh, întreabă chiar, uh, se pune chiar problema ce vor face dacă uh, facilitățile lor de supraveghere ar fi atacate, cum se va reacționa. Dincolo de intențiile Iranului, care sunt o problemă reală, de altă parte, când se um, lansează o rachetă asupra unei ținte, ținta este uh, Uh, distrusă. Dar dacă se dacă se transmite un virus sau uh, alt uh, uh program uh, mal, malițios pe internet, uh, acesta poate fi copiat, modificat și trimis înapoi. Ehm, nu știu dacă s-a folosit astfel de metode, nu pot să speculez eu, dar cei care au ehm, lansat Stuxnet au creat practic cyberterorismul, pentru că ehm, acest instrument va exista timp de ani de zile. Deci, atacurile soft în spațiul cibernetic sunt mai bune decât cele de hardware dar acest lucru nu înseamnă că amenințările vor fi identice cu cele până acum. Ce s-a făcut la nivelul PESC uh, față de politica de securitate a Statelor Unite? S-a făcut foarte puțin la nivelul PESC în acest domeniu. Pentru a evalua obiectiv propunerile Comisiei, am încercat să facem acest lucru în raportul nostru. Vă recomand să, citești, să citiți raportul pentru că se intră în detalii în acesta multe dintre aspectele la care ați făcut aluzie. E vorba de uh, crearea de centre, uh, uh, folosirea de astfel de facilități în Statele Unite. Pe de o parte, este important să, se, să existe mijloace tehnice, adică să se înțeleagă aceste aspecte și, pe de altă parte, e nevoie de mijloace financiare. Uh, E vorba de instrumente financiare. Diferențele între noi și Statele Unite sunt imense. Uh, deci avantajele uh, sunt ale actorilor majori, nu ale, autorilor, uh, nu ale actorilor de dimensiuni mici. Ne bucurăm de faptul că mandatul ENISA a fost extins. Rolul viitor al ENISA urmează să fie determinat clar. Este important ca uh, task force-ul creat uh, să fie aici la Bruxelles, aproape, I-aș fi preferat ca ENISA să fie la Atena, nu pe o insulă, dar asta este părerea mea personală. Finanțarea ENISA ca instituție trebuie să ofere um, uh, un punct de vedere obiectiv Um, în legătură cu atacurile cibernetice din Uniunea Europeană. ENISA va avea un rol operațional în analizarea incidentelor și acesta este o realizare majoră. ENISA va avea o responsabilitate pe care majoritatea statelor membre nu o au. Am vorbit cu multe guverne ale statelor membre mari și ei ne-au spus, într-adevăr, ENISA va avea capacități pe care uh, Ehm, statele nu ehm, o au. Sper că ENISA se va descurca pentru că nu va fi ușor. Pentru a răspunde la o altă întrebare, într-adevăr am avansat eh, și pe tema eh, sprijinului acordat statelor mici pentru că acestea vor găsi foarte greu resursele necesare la nivel eh, intelectual, tehnic sau financiar pentru a face față acestor probleme, nu doar pentru că sunt mici, dar întrebarea pe care trebuie să ne o punem este în ce măsură statele mari au, au acționat. Statele mari uh, au, uh, n-au prea dorit să sprijine uh, inițiativele Comisiei. Uh, statele mari ajute, ajută statele mici la nivel bilateral, dacă li se cere ajutorul. Anumite țări mai mici au primit au obținut rezultate bune în momentul în care au cerut asistența țărilor mari. Cer și asistența ENISA uh, și foarte bine că există ENISA pentru a face acest lucru. Deci, la nivel bilateral, țările mari au, apărut, au oferit ajutor, însă la nivel mai mare, statele membre nu dedică neapărat suficiente resurse pentru a discuta cu statele mici deci, statele uh, membre mari uh, trimit o persoană cu, care nu are prea multe responsabilități, în timp, ce, în timp ce statele membre mici trimit uh, persoane de la vârf. De aceea, uneori nu se pot uh, lua decizii pentru că persoana respectivă din partea statelor mari nu are suficientă uh, nu are suficient posibilitate, nu are suficientă credibilitate pentru a lua aceste decizii. Nu de multe ori o țară este atacată direct din altă țară. Însă de multe ori se atacă prin intermediul altei țări care este identificată ca fiind o țară cu rol de tranzit. De exemplu, Statele Unite au fost atacate, Casa Albă a fost atacată în iulie 2010 de un botnet, de o rețea de boți, serverele care controlau această rețea de boți erau din cinci țări, eh, cinci servere, dintre care unul se afla în Austria. Același lucru s-a, dacă s-ar întâmpla același lucru în Europa, de exemplu, eh, Germania ar fi atacată de o rețea de boți și un server ar, s-ar fi în Austria și Austria nu ar fi atacată, atunci dezbaterea ar fi interesantă. Cum ar cum s-ar mobiliza Austria eh, reacția pentru a sprijini un alt stat membru? Trebuie ca Austria să aibă capacitatea să o facă, să înțeleagă problema, să aibă instrumentele juridice necesare, să aibă resursele necesare pentru a realiza problema, care însă nu va fi o problemă a ei, ci a unui alt stat membru. Și toate statele membre mari vor avea această problemă. Până nu putem, vom putea acoperi toate statele membre la nivel înalt, vom fi vulnerabili uh, atacurilor de la țari, din, din țări mai mici cu capacități mai puțin de, bine dezvoltate. A, dar ar putea să fie cybersecuritatea doar militară? Aceasta este o problemă serioasă. Cybersecuritatea este o combinație de doi factori civili și de protecție a infrastructurii critice. Sunt două aspecte foarte diferite. Nu e un lucru neapărat rău, pentru că Dorim ca apărarea rețelelor de calculatoare și uh, lupta împotriva atacurilor rețelelor de calculatoare nu trebuie să fie prea apropiate, pentru că, de exemplu, o bancă dacă, um, care uh, furnizează informații guvernelor și este atacată la nivel de software, ar putea să transmită informații guvernamentale uh, unor uh, forțe militare malefice. Militarizarea spațiului cibernetic este uh, o idee americană din cauza modului în care sunt organizate Uh, este organizată administrația uh, americană și modul în care este delegată responsabilitatea aici. Pentru noi, aspectul militar nu este cel mai important pentru că în uh, chestiunile de cyber apărare, partea militară nu are un rol preponderent la noi. Partea militară, bineînțeles, trebuie să coopereze cu alte state membre, cu alte operațiuni, rețelele de calculatoare, dar pentru statele naționale, uh, capacitățile militare trebuie să sprijine la gestionarea crizelor doar. Trebuie să fie un ultim resurs. Aș putea menționa, în legătură cu bunele practici din statele mele, eu cred că modelul de gestionare a crizei din Franța este destul de bun, dar nu pot să intru acum în detalii, și este mai repede militar, e adevărat. De asemenea, Regatul Unit și Germania au făcut progrese recent uh, Uh, dar nu sunt militare, sunt uh, de tip civil și uh, probabil vor fi mai riguroase și mai durabile decât modelele precedente. Din afara Uniunii Europene, modelul elvețian de securitate um, cibernetică este de nivel unui stat ma, mijlociu cu populație 20 sau 30 de milioane. Este uh, gestionat la nivel civil. Și uh, există și o parte militară, dar nu se ocupă de uh, apărarea rețelelor de zi cu zi, doar în caz de criză majoră. M-ați întrebat și despre comunitățile de hacker din uh, Uniunea Europeană. Uh, nu e vorba de a folosi pe hacker să lupte împotriva hackerilor, ci pentru a folosi societatea civilă pentru a lupta uh, sau altfel spus pentru a permite societății civile să facă ce este necesar pentru a lupta împotriva altor actori din rândul societății civile, actori nocivi. Trebuie uh, să sprijinim eforturile de atribuții, de atribuire a actorilor nestatali. Uneori, la nivel uh, foarte înalt, trebuie să se uh, definească dacă um, e vorba de un atac de la nivel statal sau nu. Atacurile de la nivel statal sunt concentrate pe anumite aspecte, pe anumite informații informații de interes doar pentru guverne. Unele dintre atacuri sunt atât de complicate, dar și de secrete, pentru că nici nu se vorbește despre ele în mass media, că ele pot fi realizate doar prin actori statali. Știm cine atacă în acest caz, deci nu e o problemă. Acum 3-4 săptămâni am fost uh, într-un grup de discuții cu directorul CIA-ului din 2009 uh, și dânsul a spus atunci, bineînțeles, este un punct de vedere foarte american, este faptul că spionajul cibernetic este normal, nu trebuie să ne îngrijoreze prea mult. A spus, dacă doriți să-mi furați informația uh, și vă las să o furați, rușinea nu e a dumneavoastră, e a mea. Deci, aici, uh, dar bineînțeles, e vorba uh, și de falsificarea informațiilor. Uh, actorii nestatali sunt un pericol mai mare. Sunt periculoși pentru că pot fi folosiți de, folosiți de guverne, dar pot uh, funcționa independent și nu se știe dacă funcționează pe cont propriu sau sub controlul unui stat. Și aceste atacuri de spionaj pot fi folosite uh, pentru a ataca dacă are loc un atac printr-o rețea nestatală, dar se știe că aceasta este asociată cu anumite guverne, cum se poate ști dacă guvernul respectiv a cerut acest atac, dacă este vorba de un atac terorist al rețelei nestatale sau este o operațiune a unei părți terțe? Deci o altă uh, țară care capturează rețeaua respectivă și o folosește pentru a lansa un atac, uh, pentru a complica lucrurile. Iată, de ce un război cibernetic poate să uh, um, izbucnească uh, din greșeală. Uh, colega va mai, va mai aborda alte aspecte în legătură cu NATO și Uniunea Europeană, dar NATO nu face, uh, nu se ocupă de protecția infrastructurii critice Uh, Uniunea Europeană uh, nu are capacități de planificare a operațiunilor pe rețelele de calculatoare. Uh, nu cred că există riscul ca NATO și Uniunea Europeană să există o duplicare a activităților între NATO și Uniunea Europeană, pentru că eu cred cel puțin că NATO nu face mare lucru în acest domeniu. Bineînțeles, colega mea va mai aborda aceste aspecte. Vom mai aborda alte uh, întrebări. Uh, atitudinea Chinei și Rusiei. Acestea țări uh, sunt și partenere, dar sunt și în competiție. Uh, putem sprijini Rusia în domeniul criminalității cibernetice uh, când se tem de ea și China se teme de anumite aspecte de infrastructură și putem oferi sprijin și putem obține avantaje reciproce. Nu pot să comentez uh, alte operațiuni americane, dar cred că Statele Unite au interesul să arate că au capacitatea uh, de a reacționa în mediul cibernetic. S-au făcut anumite studii și uh, pute, pot să vă ofer informații suplimentare dacă doriți. Există mai ales uh, Uh, unitatea pentru Consecințele Atacurilor Cibernetice din Statele Unite, care a făcut un studiu. Am făcut și un studiu pentru Austria și s-a făcut și un studiu uh, în Elveția, dar nu avem un studiu pentru toată Uniunea Europeană și ar fi util în ceea ce privește prevenirea atacurilor cibernetice. Nu pot să vă dau exemple de bune practici în acest domeniu, dar uh, măsurile de bază în securitatea cibernetică sunt cele mai bune pentru a preveni astfel de atacuri. Uh, e important uh, pentru noi, e important să, ne, să fim atenți ce e mail deschidem, ce um, attachment deschidem pentru că pot să includă uh, programe care să ne atace. teoretic, apărarea poate să fie mai bună decât, uh, nu poate să fie mai bună decât atacurile, dar poate pe viitor ar putea să fie. Deocamdată este imposibil uh, pentru că acest întreg cadru este foarte complicat, lucrurile trebuie mai bine definite și în momentul în care vom face, ne vom putea apăra mai bine împotriva atacurilor. Acum, atacurile hardware Aceste atacuri au apărut uh, pentru prima dată în anii 80, de exemplu dosarul Harwell, un astfel de atac hardware a avut loc împotriva Uniunii Sovietice și a fost uh, a făcut multe daune. Un, high, un um, hardware, un atac hardware uh, are, vorba la, are loc la nivelul computerului, chipurilor, chipurilor sau serverelor, deci nu prin internet, nu e nevoie de rețea. Uh, Uh, e vorba de intrarea în codul uh, rețelei sau calculatorului respectiv și este imposibil să ne apărăm împotriva acestor atacuri uh, în, prin metode normale. Sunt, pot fi atacuri foarte grave și când vorbim despre cyber conflictele între state, probabil teroriștii nu fac astfel de atacuri. Sursa acestor atacuri sunt întotdeauna actori statali. Mulțumesc. Alexander, okay. Mm, mulțumesc. Cred că Alexander a prezentat o privire de ansamblu foarte bună referitoare la reacțiile operaționale, la aspectul legat de apărare și ce fac statele în caz de atac cibernetic și ce nu fac. Eu sunt uh, angajat al unui guvern de mult timp și am o altă abordare oarecum. Aș dori să vă rezum întrebările și să vă dau răspunsuri pe categorii, dacă îmi permiteți. Uh, din multele întrebări. În primul rând, am uh, înțeles că nu știți foarte bine cine trebuie să răspundă, ministrul de apărare, ministrul de interne, serviciile secrete, de informații, cine. În Estonia, când am redactat strategia de securitate cibernetică, ne-am gândit foarte mult la acest subiect. După acest, uh, acel eveniment uh, produs de actori nestatali, probabil susținuți de actori statali, uh, Cine trebuie să reacționeze? Trebuie să se răspundă oricum imediat. Pentru a-ți menține sistemele funcționale trebuie să reacționezi, nu poți să nu faci nimic. Deci, de fapt, nu contează cine trebuie să reacționeze. Important este să existe o reacție coordonată. Și după cum se constată, rolul uh, militar, rolul armatei convenționale cade în acest domeniu cibernetic, pentru că dacă ne uităm la evoluția conflictelor, de la primul război mondial încoace s-a progresat de la nivelul conflictelor teritoriale, în al doilea război mondial s-a ajuns la conflictele aeriene și acum s-a ajuns și la domeniul cibernetic. Însă esența conflictului și modul în care se vor desfășura conflictele pe viitor se schimbă. Rolul tradițional al armatei în caz de atac cibernetic la scară largă este unul foarte mic. Îmi pare rău să vă spun, dar armata va juca un rol foarte mărunt. Pentru a reacționa la un atac cibernetic pe scal, scară largă, trebuie ca întreaga societate să susțină reacția. Pentru că, în caz de atac real, grav, toate serviciile atacate sunt uh, operate de firme, de furnizori privați. Deci aici uh, e problema, e o problemă de competențe. Cei din armată nu știu cum funcționează rețeaua electrică, cum funcționează firmele de telecom. Deci, uh, cei care se ocupă de rețele zi de zi sunt cei care trebuie să reacționeze la atacuri, pentru că obiectivul final al reacției este să se Uh, pună la punct serviciile, să devină din nou funcționale. Deci, prin atacuri cibernetice e posibil să se întrerupă funcționarea, dar nu există o distrugere pe scară largă, drept consecința unui astfel de atac. Deci, întreaga logică a conflictelor, a războiului se modifică. Suntem acum la un punct de cotitură și trebuie să uh, luăm în considerare foarte serios mecanisme civile de reacție la nivel național și apoi la nivel european. Însă trebuie să ținem cont de faptul că toate reacțiile la atacurile cibernetice trebuie să se uh, facă la nivelul respectiv, la nivelul uh, la care a avut loc atacul. Nu se poate să vină Uniunea Europeană de sus și să dea ordine. Nu merge așa. E nevoie de o coordonare între statele membre, de o coordonare internațională și de comunicare internațională. Însă, la nivel local, este cea mai importantă reacția. De aceea, infrastructura, experții în infrastructură critică, experții IT și de securitate sunt implicați în toate statele membre în uh, gestionarea crizei. Asta s-a întâmplat și în Estonia și cred că acesta este răspunsul la acest nou tip de conflict. Sunt de acord cu remarca că prevenția e mai importantă decât reacția. Însă, în același timp, trebuie să, să se facă niște calcule, să existe o reflexie în legătură cu reacția, pentru că și reacția va depinde de consecințele atacului. Dacă consecințele nu sunt foarte grave, atunci nu are sens să se uh, demareze o reacție de management de criză națională dacă sunt atacate două bănci, sigur că e rău pentru respectivele bănci, dar e altceva decât dacă sunt atacate sute de firme. Atunci e nevoie de un răspuns național. Și Uniunea Europeană ar trebui să intervină după ce sunt atacate două, trei state membre sau mai multe. Consider deci că sunt aici uh, semnale pozitive în viitoarele conflicte va fi mai puțină distrugere, însă mai multă hărțuire, cum s-a întâmplat în Estonia, un raport de forțe asimetric. Acolo a fost vorba de un stat învecinat foarte puternic care voia să, ar, să arate Estoniei că e un stat mic care poate fi uh, atacat cu doar o mână de hacker. Deci, putem constata niște tendințe din conflictele acestea. Apoi sunt, se folosesc actori nestatali, cum s-a întâmplat în Georgia, pentru atacuri. Toate aceste tendințe vor spori în viitor. De aceea este important să existe o legislație internațională clară în spațiul cibernetic. Acum putem să uh, numai dacă putem să detectăm intervenția statului, putem să acționăm în judecată împotriva unui stat. Este o parte foarte importantă această legislație internațională. Cred că în următorii cinci ani Uniunea Europeană ar trebui să joace un rol mult mai important în aceste discuții. În ceea ce privește proporția Într-adevăr, reacția trebuie să fie proporțională cu atacul. Dacă este atacată o singură firmă de niște entități uh, de criminalitate cibernetică, atunci reacția trebuie să fie proporționată. Există un, un mic spionaj la adresa guvernelor, există și spionaj industrial, dar dacă evaluăm costurile pentru societățile noastre, vedem că uh, toate infracțiunile cibernetice au costuri foarte mari și de la cele mai mici până la cele mai mari organizate. Actorii infracționalității cibernetice sunt mult mai bine finanțați decât, uh, Uniune, decât entitățile Uniunii Europene responsabile de acest domeniu. Probabil că colegii noștri de la Direcția Generală Afaceri Interne uh, ar trebui să se ocupe de acest lucru. Și uh, colegii din Marea Britanie și din Franța trebuie să se ocupe de cifre. Nu e clar cât s-a pierdut. Statisticile nu sunt corecte până acum pentru că nicio firmă nu prezintă cifrele corecte sau poate unele firme le prezintă, dar uh, nu întotdeauna, chiar după atacurile din Estonia, ne-a fost foarte greu să obținem această informație de la băncile noastre. Care au fost pagubele pe plan economic? Aceasta e realitatea. Însă ce putem spune acum despre măsurile Uniunii Europene? Este că Uniunea Europeană a investit foarte mult în uh, structuri de implementare a legii și de dezvoltare de capacități. Dezvoltarea de capacități în domeniul implementării legislației trebuie să fie continuată de Uniunea Europeană și e clar că mai multe fonduri ar trebui să fie alocate aici. Am fost avertizată că nu mai avem mult timp. Vreau să vă mai spun că e vorba aici despre uh, guvernanță în spațiul cibernetic. Nu e vorba de tehnologie sau de hackeri sau de actori nestatali, e vorba de guvernanță. Uh, cum se poate la nivel național, la nivel de întreprindere, la nivel de organizație, să ne asigurăm că există o guvernanță, o protecție a uh, activelor critice și o reacție adecvată prevăzută. Deci e vorba de organizare. Este un element nou pe care trebuie să-l explorăm. Vestea cea bună este că există cele mai bune practici aici, le putem analiza pe cele ale statelor, pe cele ale organizațiilor În legătură cu statele mici și mijlocii, este o întrebare artificială, pentru că în spațiul cibernetic suntem cu toții egali și aceasta este și problema. Poate că statele membre mari au mai multe capacități și mai mulți bani, dar în același timp reprezintă și ținte mai mari. Deci, în caz de atacuri cibernetice, și cei mici și cei mari trebuie să fie pregătiți. E nevoie de capacități minime la nivel național. În legătură cu NATO și UE, aș spune că NATO și UE se află acum pe drumul cel bun. NATO este o organizație militară uh, care intenționează să-și protejeze propriile sisteme în primul rând. E vorba de sisteme militare și de informații secrete. NATO nu se ocupă de uh, aspecte civile prin noua sa politică. Însă articolul 5 ne spune că, da, NATO e gata să reacționeze, dar NATO nu spune cum anume va reacționa. E vorba de o ambiguitate sau o flexibilitate a reacției. NATO lasă deschis posibila, deschisă posibila sa reacție. Diplomatică, militară, politică, nu se știe, dar poate să declanșeze o reacție colectivă dacă e vorba de atacuri foarte grave. Diviziunea muncii este următoarea. UE se ocupă de partea civilă, NATO de partea militară, însă își pot uni forțele și pot uh, împreună să dezvolte sisteme de alertă timpurie, de schimb de informații și așa mai departe. Cred că acesta este viitorul. Trebuie să cooperăm mai mult și să ne asigurăm că există mecanisme de guvernanță la nivel național și la nivel european. Vă mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Vom trece direct la al doilea grup de experți, domnul Vila Longa. Este aici și de asemenea un reprezentant al Comisiei. Uh, thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și pentru că ați invitat Serviciul de Acțiune Externă pentru a participa la aceste discuții cu privire la cybercriminalitate și cybersecuritate. Este o plăcere și o onoare pentru mine să mă aflu aici și să particip în cadrul um, Comisiei Sede din partea Serviciului Extern. Sper că la finalul prezentării mele nu veți pleca cu, cu impresia că Cybersecuritatea joacă un rol în cadrul uh, PESC. Poate că acest lucru a fost valabil uh, în trecut. Oricum, cybersecuritatea și cybersecuritatea este de maximă importanță pentru noi. Sunt un membru al uh, Serviciului de Acțiune Externă. Unitatea mea gestionează contribuțiile Serviciului Extern pentru contribuția la strategia europeană în cooperare cu alte directorate, cu alte organizații și cu alte structuri ale PESC. Noi avem diferite priorități în cadrul cărora folosim toate instrumentele și mijloacele, inclusiv dialogul social pe teme de cybersecuritate, acorduri ad hoc programe strategice, programe de finanțare și tot felul de alte instrumente pentru care noi suntem răspunzători. De asemenea, lucrăm cu Comisia, cu Consiliul și cu statele membre și, bineînțeles, și cu Parlamentul European pentru a dezvolta coerența între politicile interne și externe ale Uniunii Europene în acest domeniu. Problemele de cybersecuritate ilustrează foarte bine problemele care există în materie de securitate la nivel extern și intern. Acest lucru uh, constituie o, cons- o problemă nu numai pentru actorii privați, ci și pentru organizații și organizații politice în special. Deci trebuie să fim tot mai interconectați pentru a putea accesa informația necesară pentru a putea controla acest spațiu. Nu există securitate fără cybersecuritate. Atacurile cibernetice pot avea diferite obiective, obiective criminale, iar daunele cauzate sunt de ordinul miliardelor de euro. Espionajul este un alt obiectiv împotriva guvernelor, împotriva companiilor și așa mai departe. De asemenea, ele sunt folosite pentru intimidare și pentru a sprijini acțiuni militare transfrontaliere. Incidentul Stuxnet ne-a arătat cum aceste atacuri pot fi folosite pentru, a, pentru sabotaj, pentru a sabota infrastructurile critice. Strategia europeană din uh, decembrie 2008 a identificat cybersecuritatea ca fiind o nouă, un nou tip de securitate externă esențială pentru Uniunea Europeană. Strategia aceasta cere o abordare unitară pe acest domeniu ea trebuie să ea are un rol important în cadrul programului de la Stockholm și reprezintă o legătură între securitatea internă și externă. În ce privește rolul Serviciului de Acțiune Externă, acesta cooperează cu diferiți alți actori. De exemplu, două exemple importante o să vă dau, Statele Unite, în 2010 a existat un grup de lucru între noi și Statele Unite privind cybersecuritatea. A fost un follow-up față de declarația din 2009 în sensul de a întări dialogul între, națiuni, între organizațiile noastre în materie de cybersecuritate. Este o dezvoltare foarte importantă. În 16 mai anul acesta Națiunile Unite au publicat un document pentru cybersecuritate unde Uniunea Europeană este menționată ca fiind un partener esențial. Un alt partener important este India. A avut loc un summit cu India la Bruxelles, iar uh, consilierul pe probleme de cybersecuritate al Indiei a fost uh, invitat la un seminar pentru a vorbi despre rolul și responsabilității ambelor, responsabilitățile ambelor părți. Seminarul va avea loc în octombrie 2011 la Centrul Comun de Cercetare. De asemenea, vorbim cu, cooperăm cu NATO în materie de cybersecuritate, în noiembrie anul trecut a avut loc un summit cu NATO unde s-au identificat provocările din acest domeniu. Concluziile au fost aprobate de ministrii apărării în martie și, vor fi adopt- și au fost adoptate în uh, iunie. Complementarea în abordările, complementaritatea în abordare, abordările noastre este esențială iar agenda noastră cuprinde mai multe întâlniri cu secretarul general al NATO pe această temă. În materie de instrumente externe, analizăm pentru prima dată posibilitatea de a avea cybercriminalitatea și cybersecuritatea ca, ca niște priorități, ca niște elemente prioritare în materie de stabilitate europeană va exista un program care să sperăm că va fi uh, diseminat către membrii acestei comisii în următoarele săptămâni. Trebuie să sprijinim reziliența nu numai a Uniunii Europene, ci și a partenerilor noștri pentru a putea reacționa rapid față de aceste cyber atacuri. Intenționăm să avem o strategie centralizată națională pentru rețelele informatice și aceasta va presupune o cooperare internațională în sensul Convenției de la Budapesta. Aș dori să vă spun câteva, câte ceva și despre PSI și COSI. Mandatul acestora este destul de larg. S-a discutat deja cybersecuritatea în cadrul acesto, acesta și acest lucru este foarte important pentru dumneavoastră. S-a, a avut loc în 1 iunie, deci acum câteva zile, a avut loc o ședință comună cu COSI au fost doar două puncte pe ordinea de zi și unul dintre ele a fost felul în care pot fi um, legate aspectele interne și externe ale cybersecurității. Deci, vedeți, toate serviciile sunt implicate în acest proces, cu toții uh, lucrăm uh, pe brânci pentru a rezolva problemele. De asemenea, noul uh, staff militar și uh, Agenția Europeană a, pentru Apărare au uh, pus pe picioare un plan pe trei ani care evidențiază felul în care forțele militare ale Uniunii Europene pot să facă schimb de informații tocmai în vederea prevenirii atacurilor cibernetice. EDA are participanți și din partea stafurilor militare, participanți din partea Comisiei și participanți din partea Agenției Europene pentru Securitate Informațională. Noi suntem de asemenea un uh, hub care asigură dialogul între toți actorii pentru că de multe ori este foarte greu să înțelegi cine are ce responsabilități, cine se ocupă de ce și de aceea organizăm toate aceste paneluri pentru a lămuri aceste lucruri atât în cadrul Comisiei Europene cât și la nivelul statelor membre. În materie de reprezentare în forurile internaționale, cybersecuritatea și cybercriminalitatea face obiectul uh, a 30 de organizații internaționale de la G8, G20 și așa mai departe, acum câteva săptămâni la Kuala Lumpur, în cadrul forumului Asiei, s-a discutat despre cybercriminalitate și cybersecuritate și s-a recunoscut că sunt niște subiecte esențiale. Avem nevoie de norme și de standarde internaționale care să guverneze acest spațiu. Acest lucru a fost reținut și în strategia națională a Statelor Unite cu privire la cybersecuritate. De asemenea, a avut loc o o um, strategie, o conferință de securitate la München, prezidată de președintele Sarkozy în 28 mai și aici ideea a fost că șefii de state și de guvern trebuie să-și coordoneze eforturile pentru a întări cybersecuritatea. Este în interesul statelor membre să-și pună în valoare experiența pe care o au. Multe state membre, precum Regatul Unit, Germania, Franța, au publicat strategiile lor naționale cu privire la cybersecuritate și trebuie să punem la comun expertiza pe care o avem în acest domeniu. Noi cooperăm și cu Digi Info și cu Digi Home pentru a efectua cercetare absolut esențială în acest domeniu. Există, după cum știți, un uh, grup care s-a întâlnit pentru prima dată în 6 iunie la nivelul directorilor generali și care discută tocmai aceste probleme de cybercriminalitate și cyber securitate. După cum vedeți, există multe evoluții importante în acest domeniu. Cybersecuritatea este prioritară pe agenda noastră unele dintre recomandările făcute au fost deja luate în considerare de diferiții actori, au devenit realitate între timp. Eh, trebuie să ținem cont și de recomandările mai vechi, bineînțeles, și întrebarea este când vom avea într-adevăr o strategie unională pentru cybersecuritate care să se integreze în cadrul PESC sub egida Serviciului de Acțiune Externă. Am vorbit foarte repede pentru că știu că n-am avut mult timp la dispoziție. Mulțumesc foarte mult. Domnul Servida are acum cuvântul. Good morning to everybody. Bună dimineața tuturor. Am o prezentare, dar poate ar fi bine uh, pentru a nu pierde vremea, nu voi folosi. Uh, sunt Andreea Servida, um, șeful unității uh, pentru societatea informațională și mass media. Ne ocupăm uh, de securitatea informației și a rețelelor. Voi încerca să prezint care este situația actuală, ce a adoptat Comisia la sfârșitul lunii martie anul acesta. Vă mulțumesc pentru faptul că ați pus prezentarea mea. Deci, ce prevedere a adoptat uh, Comisia pentru protecția rețelelor infrastructurilor critice? Ideea este uh, să vă prezentăm pe scurt uh, situația politicii în domeniul cybersecurității la Comisia Europeană, în Uniunea Europeană. Mai multe aspecte au fost subliniate de autorii studiului. E vorba de reacția civilă la întrerupirile rețelelor uh, cibernetice. Acestea pot avea loc și din cauza unor probleme tehnice sau unei proaste funcționări, dar și din cauza atacurilor, așa cum s-a spus în această dimineață. având în vedere că noi abordăm partea civilă, uh, ne ocupăm foarte mult și de prevenire, deci acțiunile preve preventive necesare pentru a detecta, dar și uh, pentru, uh, la a, pentru a reacționa și pentru a ne reveni în urma unor atacuri care ar putea să uh, aducă daune intereselor noastre, între altele economice. Trebuie să ținem cont uh, de actorii civici și economici, pentru că, după cum a spus și autorii raport, raportului, este uh, vehiculul sau ținta uh, acestor întreruperi rețelelor uh, provin uh, de la resurse civile actori privați, surse guvernamentale și mai departe. De aceea trebuie să dezvoltăm o cultură care să permită ca securitatea să facă parte din activitatea de zi cu zi a acestor părți. E ușor de spus, dar greu de făcut. Dacă nu vom reuși uh, să cadrăm situația privind cybersecuritatea în gestionarea riscurilor. Avem experiență cu gestionarea riscurilor în societate pentru războiul fizic, așa că trebuie să folosim această cultură și în domeniul cibernetic. De ce? Pentru gestionarea riscurilor este o modalitate care ar permite tuturor să înțeleagă care este rolul pe care l-au de, de, de, um, ar face toată lumea să înțeleagă care ar, ar fi rolul pe care trebuie să-l joace pentru a-și proteja propriile valori, informații uh, și uh, așa mai departe. Dar pentru a nu deveni instrumente, vehicule, aș spune posibile instrumente ale celor cu uh, intenții uh, malițioase uh, pentru a face, um, a realiza atacuri prin intermediul acestor persoane care s-ar trezi intermediari. Pe de altă parte, este important să luăm decizii astăzi care să funcționeze și uh, care cu siguranță vor fi importante pentru următorii 5-10 ani pentru că dezvoltarea tehnologică va continua, apar uh, norii și comunicațiile mobile, accesul mobil la internet uh, modifică în mod radical modul în care funcționează societatea și economia noastră. Trebuie să ne asigurăm că Uniunea Europeană va fi gata să își promoveze valorile și principiile, precum și prioritățile pentru pentru ca acestea să fie reținute și împărtășite la nivel mondial pentru ca mediul digital să rămână deschis, divers, pentru că diversitatea este o măsură de reziliență, să rămână interoperabil de asemenea pentru a evita uh, ceea ce am văzut din contribuția unui uh, autor care ne-a spus că anumite state îngrădesc internetul. Noi nu credem că așa trebuie dezvoltat acest mediu. Noi dorim ca acest mediu să rămână o oportunitate pentru relații uh, sociale, uh, economice și așa mai departe. Dar, bineînțeles, astfel de activitate la nivel european este doar un prim plas. Trebuie să colaborăm la nivel internațional. E nevoie de politici de colaborare care să fac... Și astfel, uh, cooperarea internațională va deveni foarte importantă. Serviciul de acțiune externă a subliniat deja cât de complex, complexă este discuția la nivel internațional. Voi spune câteva cuvinte în legătură cu declarația Comisiei din martie. Se bazează pe o discuție integrată care a început cu ocazia altor politici. E vorba de agenda digitală pentru Europa, o inițiativă majoră a doamnei vicepreședinte Cruz în domeniul societății informației și serviciilor uh, informatice uh, și astfel s-a uh, orchestrat uh, politica pentru infrastructura critică, dar se bazează și pe planul de acțiune de la Stockholm și strategia de securitate internă. Și, bineînțeles, pe dezbaterea generală din jur. Mm, s-au dat deja multe informații în legătură cu modul în care evaluează uh, scenariile în legătură cu potențialele administră, um, potențialele amenințări, trebuie să nu pierdem din vedere posibilitatea ca astfel de atacuri să ducă și la distrugere pierderi fizice. Nu au existat astfel de consecințe încă a atacurilor cibernetice um, deocamdată, dar Există infrastructuri critice, în sectoare critice, în domeniul energiei, energiei nucleare, transporturilor. Să nu uităm importanța uh, controlului la distanță al unor uh, mijloace de transport, uh, trenuri cu viteză mare sau avioane. Ne putem închipui cât de periculos ar fi un scenariu în care aceste capacități sunt exploatate pentru a realiza atacuri. Obiectivul acestor uh, politici este să deschidă calea angajării internaționale. În planul de acțiune din 2009 ne-am angajat uh, la nivel de state membre și resurse civile um, să începem o cooperare la nivel european în sectorul critic um, ICT uh, al uh, informații și comunicațiilor. Este singurul sector în care Comisia a avut o astfel de inițiativă și astfel s-a creat cadrul unei cooperări între statele membre pentru a identifica infrastructurile critice și cu un plan de acțiune la nivel european în care să participe statele membre, sectorul privat și organismele guvernamentale. S-a făcut acest lucru pentru sectorul informației și comunicațiilor, pentru că este un sector foarte complex. Este, trebuie să se atribuie clar atribuțiile fiecăruia pentru a spori nivelul securității. Și cred că trebuie să facem aceste lucruri din perspectiva organizării unei discuții, dezbateri globale în legătură cu gestionarea riscurilor. Astfel, Uniunea Europeană ar putea contribui la dezvoltarea unei abordări globale. Nu vor spune prea multe legătură cu realizările pe cele trei uh, domenii la planului de acțiune din 2009, ci voi trece direct la ce vom face pe viitor, pentru că Cred că mergem tocmai în direcția recomandată de autorii raportului prezentat astăzi. Mai întâi, ce trebuie să reținem? Securitatea este o responsabilitate comună. Toată lumea, nimeni uh, nu este scutit de a avea un rol aici. Este foarte important pentru că și la nivel european, în strategia din 2001, ne-am concentrat pe utilizatorul final, pentru că acesta trebuie să acționeze primul. Este important acest lucru pentru că utilizatorul final este veriga slabă din lanț, dar nu trebuie să uităm responsabilitatea statelor membre, organismelor guvernamentale, sectorului privat, de asemenea în întreaga lume, pentru că acestea sunt sectoarele care controlează tehnologia. Comisia cere statelor membre să se angajeze să participe la mai multe activități. Cea mai uh, importantă, cea mai inovantă față de planul de acțiune din 2009 privind protecția infrastructurii critice uh, este uh, pregătirea planului european de contingență, adică pentru incidentele cibernetice. Trebuie să înțelegem ce trebuie făcut la nivel național și cum pot fi folosite planurile de contingență pentru a face să înțeleagă clar nevoia de implicare la nivel european și internațional. Se pune problema guvernanței. Statele membre au uh, responsabilitatea politică inițială, dacă ceva nu merge bine, dar cei care trebuie să acționeze nu mai sunt doar în sectorul de stat, de sectorul privat are un rol important de jucat și trebuie să înțeleagă cum și de ce acțiunile lor sunt importante. În fine, bineînțeles, cooperarea între statele membre, cooperarea statelor membre cu sectorul privat, acesta este o platformă internațională care ar putea fi orchestrată în, la nivel internațional și de aceea pentru noi este foarte important să promovăm principii generale, linii directoare pentru stabilitatea și reziliența mediului digital pe termen lung. Stabilitatea și reziliența internetului s-a regăsit deja pe agenda noastră din 2009 și s-a bazat pe cooperarea între statele membre pentru a articula prioritățile europene care trebuie promovate la nivel internațional pentru a ne asigura că în timp ce um, luptăm pentru cybersecuritate pe internet, uh, lăsăm uh, sau păstrăm principalele caracteristici ale acestui mediu, adică deschidere, diversitate uh, și așa mai departe. Astfel s-a s-au creat liniile directoare europene pentru stabilitatea internetului, care sunt disponibile, au fost realizate alături de statele membre în formul european și acesta reprezintă deja um, un element important, nu doar pentru a promova nivelul european în societatea civilă și de altfel sectorul privat a fost consultat în ultimele luni, dar oferim chiar o posibilitate de cooperare la nivel internațional. Colegul de la Serviciul de Acțiune Externă a făcut aluzie la Serviciul de Luptă împotriva cybercriminalității sub, sub responsabilitatea doamnei eh, vicepreședinte Cruz și se ocupă de cooperarea cu Statele Unite în domeniul cybersecurității și cooperăm uh, practic toate direcțiile generale de la Comisie, dar chiar și cu alte instituții, um, cooperează cu acest grup de lucru Uniunea Europeană, Statele Unite. Deci, practic, ceea ce se regăsește în documentul de concept, documentul conceptual, e vorba de managementul riscurilor, inclusiv organizarea uh, unor exerciții uh, sincroniza, uh, realizarea unor exerciții sincronizate în 2012-2013 dar chiar și un exercițiu de proporții mai mici înainte de sfârșitul anului. Deci, iată, cybersecuritatea este o prioritate care este de responsabilitatea statelor membre, instituțiilor europene, forurilor internaționale, cooperării internaționale uh, pentru că sunt aspecte pe care trebuie să le abordăm împreună. Un alt aspect important sunt parteneriatele public-privat. Dacă trebuie să implicăm sectorul privat, nu putem să o facem cu 27 de mesaje diferite articulate la nivel național. Trebuie să ne asigurăm că modul în care cooperăm cu sectorul privat este consecvent în toate statele membre pentru a investi în securitate, nu doar pentru a aduce avantaje celor care fac investiția, ci și societății în general. De aceea, sectorul parteneriatului public-privat sunt un domeniu în care și Statele Unite doresc să coopereze și pot să vă am, anunț deja că în cadrul discuției cu Statele Unite am identificat domenii de cooperare Prima, uh, primul va fi uh, cooperarea uh, cu sectorul privat în lupta împotriva boturilor și programelor softului, softurilor malițioase. Trebuie astfel să ne bazăm și pe experiența statelor membre. În acest sens, Știm că anumite țări sunt disponibile, țări cum ar fi Germania, Regatul Țărilor de Jos, Suedia sau Danemarca, care au strategii, abordări pentru lupta împotriva rețelelor de boturi și că vom coopera cu sectorul privat în această luptă și acestea sunt um, iată ce oferim noi Statelor Unite în cooperare cu Statelor Unite um, în acest domeniu. tehnologia informațiilor și comunicațiilor uh, este importantă pentru toată lumea. De aceea este important să cooperăm și la nivelul rețelelor inteligente. Acestea reprezintă o oportunitate economică de afaceri uh, uh, și așa mai departe pentru toată lumea, dar nu trebuie să uităm, să ne analizăm doar modul în care gestionăm datele personale, ci și ce facem cu informațiile de la generare până la aparatele utilizatorului final, final trebuie să vedem cum reacționăm la scenarii de uh, amenințări împotriva acestor rețele. Sunt rețele care funcționează în întreaga Uniune Europeană. De exemplu, dacă ceva nu merge bine în România, va fi afectate sistemele, rețelele din întreaga Uniune Europeană. Acum doi ani în Germania, de exemplu, aplicarea unor măsuri de siguranță legitime pentru a gestiona un incident în rețelele de transmisie uh, a avut repercusiuni imediate din cauza interconexiunii în, din întreaga Uniune Europeană, a avut repercusiuni asupra altor țări, asupra Belgiei, Franței și așa mai departe. Și în fine, în domeniul cybersecurității, o prioritate a cyber, lupta împotriva cybercriminalității, dar voi lăsa colegul de la DigiHome să vorbească despre priorități E vorba de conștientizare. Această conștientizare este importantă nu doar pentru a comunica cu utilizatorul final, dar trebuie să vedem cum ne putem articula mesajele pentru a le putea transmite comunităților care trebuie să acționeze, mai inclusiv intermediarii. Intermediarii pe internet sunt foarte importanți. Nu e vorba doar... Uh, e, e vorba de um, furnizorii de servicii inclusiv cei care nu sunt foarte bine echipați pentru a, face, pentru a asigura cybersecuritatea. E vorba și de utilizatorii finali, dar și din întreprinderi, pentru că această dimensiune este foarte importantă, aceea a întreprinderilor mici și mijlocii. Deci trebuie să se articuleze noile necesități pentru a eh, dezvolta, de exemplu, norii. În curând, într-o într conferință s-a spus dacă câteva milioane de IMM-uri s-ar muta în, în nori, eh, reprezintă acestea sunt oportunități de afaceri reale pentru a promova bune practici la nivel de securitate pentru întreprinderile mici și mijlocii. Guvernele nu își vor mai permite, dacă norii nu vor exista, practic aceste întreprinderi uh, Ehm, nu vor mai fi prezente pe rețele care ar fi eh, eh, esențiale. Am văzut ce s-a întâmplat acum câteva săptămâni eh, la un provider esențial de, de nori, în momentul în care mulți clienți nu au putut ehm, avea acces la datele lor. Trebuie să ne asigurăm că această cooperare este sprijinită de statele membre și trebuie să spun că Rezultatele acestor discuții sunt discutate deja, au fost discutate deja într-o conferință informală la Balaton uh, în aprilie 2011. Președinția maghiară a produs o declarație care să stea la baza articulării unei concluzii a Consiliului în acest domeniu și aici se regăsește noțiunea uh, a ceea ce a fost identificat ca fiind prioritar pentru statele membre, adică să se sprijine unele pe altele În, în momentul adoptării concluziilor uh, Consiliului, doamna vicepreședinte Cruz a scris miniștrilor, miniștrilor maghiari și celorlalți miniștri că trebuie să se asigure că uh, angajamentul de la Baraton Füred să fie păstrat și anume să se sprijine statele mai puțin uh, bine echipate la cerere cu sprijinul ENISA și în concluziile Consiliului se vor regăsi, regăsi uh, acest uh, angajament. Din păcate, nu într-o formulare foarte fermă pe care a dorit să o promoveze Comisia, dar se va regăsi acest mecanism. Bineînțeles, acum trebuie să vedem cum putem orchestra această colaborare am primit deja exprimarea interesului din partea unor state membre pentru a sprijini acest proces. Dar, pentru a respecta responsabilitatea primară a statelor membre, statele membre mici sunt cele care trebuie să ceară ajutorul celor mari. Și aici cred eu că cooperarea în cadrul ENISA este esențială. Pentru a mai spune ceva în legătură cu ENISA, uh, Cred că discuția în legătură cu viitorul mandat al acesteia este foarte, important în acest, foarte importantă în acest context. Am făcut propuneri în legătură cu modul în care trebuie consolidată ENISA, mai ales pentru a încuraja cooperarea și definirea schimbului de date informații mai solide. Astfel trebuie să se acționeze la nivel național și european și tot ce, toate rezultatele mecanismelor actuale, cum ar fi notificarea încălcării securității eh, din uh, directiva cadru privind securitatea pe internet sau articolul 4 din uh, directiva privind protecția datelor personale pe internet, iată, ENISA poate să acționeze în toate aceste domenii pentru a evalua ca parte terță neutră problemele legate de cybersecuritate în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Thank you very much. Uh... Domnul Jansky. Mulțumesc foarte mult. Împreună cu colegul meu vom începe prezentarea, iar colegul meu va sta acolo ca să pregătească slide-urile, o să sară peste unele dintre ele ca să nu ne repetăm și eu vă voi prezenta directiva privind atacurile cibernetice. Even if you can't see me here. <laughs> Uh, Mulțumesc, bună ziua, vreau să vă spun că ați fost foarte curajos și că ați rezistat până acum. Noi vom încerca să fim rapizi pentru că nu dorim să repetăm ce s-a spus deja aici in extenso. Aș dori să încep cu acest slide. Am să prezint tot textul ca să nu trebuiască să repetăm. Așadar, este o coincidență faptul că am fost invitați la această reuniune tocmai acum când abia a avut loc weekendul trecut un atac la adresa poliției din Spania, un altul la FMI, un altul la grupul Citibank. S-au atacat baze de date cu datele clienților, deci vedeți că se întâmplă foarte multe atacuri în fiecare zi. Doamna Tirma clar a spus ca răspuns la una din întrebările unui deputat că nu trebuie să ne așteptăm ca armata sau chiar NATO să preia o mare parte din securitatea cibernetică. Eu am pus aici un semn de întrebare alături de coperta din The Economist de anul trecut, pentru că, sigur că noi vorbim aici din punctul de vedere al Comisiei și noi nu suntem uh, responsabili de politica de apărare. Deci, ce veți auzi acum se va referi la perspectiva uh, criminalității cibernetice. Ce cibernetică? Am mai auzit azi tot felul de termeni. Vedeți aici tot felul de definiții în diferitele studii, fie că e vorba de securitate cibernetică, apărare sau criminalitate cibernetică. Eu vreau să vă întreb dacă o strategie de securitate cibernetică previne criminalitatea cibernetică? Poate că nu. Fragmentarea a fost și ea menționată și acesta este unul din subiectele, una dintre problemele, de fapt, pe care Comisia dorește să le depășească. Acum sunt atât de mulți actori implicați în domeniul cibernetic, miniștri de comerț, de justiție, de interne, miniștrii apărării, statele membre, instituțiile. Am auzit și despre toate aceste inițiative internaționale, cred că e cazul să ieșim fiecare uh, din anonimat și să facem o inițiativă comună. Haideți să sărim această parte ca să ajungem exact la inițiativele comisiei. Un lucru vreau să menționez înainte de a-i da cuvântul colegului meu. Comisia a primit din partea Consiliului sarcina de a face un studiu de fezabilitate privind Centrul European de Criminalitate Cibernetică. Acesta a fost menționat și în strategia de securitate internă. S-a stabilit și un termen limită 2013. Foarte recent am demarat un studiu de fezabilitate în legătură cu posibila activitate a acestui centru Studiul de fezabilitate ne va uh, lămuri în legătură cu posibila activitate și posibila uh, localizare a acestui centru. Vom avea un proiect de raport la sfârșitul anului acestuia și apoi un raport la începutul lui 2012. Însă, atenție, e un calendar foarte ambițios ca să realizăm uh, prima activitate a centrului. Aveți aici o imagine grafică asupra posibilei funcționări a unui astfel de centru. Pentru că ce înseamnă de fapt acest centru? Înseamnă o punere la oaltă a anumitor bucățele de puzzle, piese de puzzle, activități comune, cunoștințe, Ați auzit destule astăzi despre aceste subiecte. E vorba și de informații esențiale, de infracțiunile cibernetice care au loc. Toate acestea vor fi transmise platformelor naționale de alertă. După ce aceste informații vor fi analizate, vor fi transmise platforme europene de uh, cibercriminalitate și apoi informațiile vor fi transformate, folosite pentru uh, scopuri de formare sau pentru alte scopuri. Din punctul de vedere al acestui centru, se, este bine că se și pot iniția anumite investigații. Care sunt riscurile? Acest centru va trebui după cum se spune și în studiul de fezabilitate, va trebui în primul rând să se ocupe de definirea unei interfețe între criminalitate și securitate cibernetică în sensul larg. Depinde foarte mult de rolul statelor membre și nu am auzit prea multe astăzi aici despre acest lucru. Principiul e foarte simplu, de fapt. Ce informații introduci determină rezultatul obținut. Deci, este valabil și pentru alte domenii de infracțiune, se vede zilnic această problemă. Dacă nu se introduc informații, nu se obține plusvaloare. E foarte clar. Și există o cantitate mare de uh, sarcini conform concluziilor, consili, concluziilor Consiliului, iar în studiul de fezabilitate trebuie să se vadă câte se pot face. Am să-i dau acum cuvântul colegului meu, domnul Ianschi, care va vorbi despre o propunere juridică în desfășurare și despre un grup de lucru UE-SUA. Oh, turn it off. The yeah, micro. I turn it off completely. The micro. Micro. Thanks very much. Mulțumesc foarte mult. O să mă alătur domnului Servida cu privire la grupul de lucru UE-SUA. Este un grup de lucru stabilit la nivel înalt anul trecut, în luna noiembrie, și are doi piloni, pilonul Cyber Security și pilonul Cyber Criminalitate. Pe pilonul Cyber Criminalitate avem trei priorități, una dintre care este guvernanța internetului. Trebuie să ne confruntăm tot mai mult cu, acest, uh, cu această problemă și am și făcut acest lucru în cadrul grupului de lucru USUA. Am stabilit uh, obiectivele noastre principale. De asemenea, relația cu autoritățile care emit numii de, nume de domenii pe internet. Este vorba despre procese foarte complexe cu care însă trebuie să ne confruntăm. Este una, una dintre prioritățile acestui grup de lucru. Celelalte două sunt lupta împotriva pornografiei infantile. Avem o întâlnire în 28-29 iunie cu EUVAS și cu Departamentul de Justiție, cu CIA și cu FBI. Vom vorbi despre soluțiile tehnologice care ne stau la dispoziție pentru a șterge această pornografie de pe intern- internet și pentru a înțelege relația dintre hotline-uri și organismele de aplicare a legii. Ultima prioritate, aplicarea Convenției Consiliului Europei cu privire la cybercriminalitate. Încă sunt 9 state membre care nu au ratificat această convenție. Deci toate au semnat-o, dar 9 nu au ratificat-o. Persoane din afara Uniunii Europene au spus că ar trebui să ne rezolvăm mai întâi problemele interne înainte de a adera la această convenție. Doamna comisar Malmström și secretarul general adjunct al Consiliului Europei vor uh, purta discuții cu aceste nouă state membre care nu au ratificat convenția. Acestea ar fi cele trei priorități. Acum, în ce privește instrumentele de drept penal, am discutat diferitele filiere, cybersecuritatea, reziliența infrastructurilor critice. Am vorbit despre dimensiunea externă și despre relația cu organizațiile internaționale, dar avem și instrumente de drept penal care pot fi folosite pentru a combate atacurile cibernetice. Avem o decizie cadru care este în vigoare din 2005 cu privire la atacurile împotriva sistemelor informatice. Am avut un raport de implementare acum 2 ani în care s-a spus că 20 de state membre din 27 au și implementat acest instrument. Am avut incidentul din Estonia care ne-a trezit la realitate pe mulți, inclusiv pe comisie. Ne-am dat seama că atacurile la scară mare au devenit norma, au devenit foarte dese și că trebuie să, ne, să le combatem. Ne lucrăm acum asupra unei noi propuneri care a fost introdusă de comisie anul trecut și care ține cont de toate noile amenințări și de faptul că trebuie să avem în vedere atacurile la scară mare. De asemenea, trebuie să vizăm botneturile, deci rețelele de boturi, rețele de calculatoare compromise care pot desfășura un atac concertat și care pot duce la colapsarea unui sistem. Am vorbit despre propunerea comisiei și despre noutățile pe care le conține. Poate știți că Consiliul JAI a adoptat vinerea trecută o abordare generală cu privire la propunerea comisiei și aș dori să comentez pe scurt această abordare generală. În uh, comisia LIBE, care este comisia principală, să spunem, pe această temă, s-au purtat dezbatere de două sau de trei ori deja și, bineînțeles, sperăm să-i putem implica în dezbaterea cu privire la propunerea comisiei această propunere incriminează utilizarea de instrumente, așa le spunem noi instrumente, dar ne referim la botnets aici. Asta pentru că nu dorim să oferim specificații prea detaliate. Deci incriminează utilizarea de instrumente pentru comiterea de infrac- infracțiuni. Și acestea au fost accesul ilegal la sisteme de informații interferența ilegală și interceptarea ilegală. Interceptarea ilegală reprezintă o infracțiune nouă în această directivă, în vreme ce celelalte erau deja incluse în decizia cadru. Propunerea noastră îmbunătățește cooperarea polițienească, întărind cooperarea dintre punctele de contact între statele membre și stabilește obligația de a reacționa în termen de 8 ore de la solicitarea inițială. Acest lucru respectă Convenția Consiliului Europei, dar uh, din Convenție lipsește termenul de 8 ore. Și sperăm ca prin această măsură a noastră să determinăm ca statele membre să țină cont de acest termen în cazul unui atac grav și să înțeleagă că un răspuns, o reacție este necesară, chiar dacă ea nu reprezintă neapărat o soluție. Este important să existe o reacție rapidă și credem că termenul acesta de 8 ore este rezonabil. De asemenea, instrumentul conține obligația de a colecta date statistice cu privire la cybercriminalitate și la cyberatacuri, informații care până acum uh, au fost doar sporadice. De asemenea, nivelul de sancțiune se referă la o pedeapsă cu închisoarea de 2 ani, de minim 2 ani și se stabilește un prag de minim 5 ani. Mini, uh, nivelul minim al sancțiunii s-a stabilit la un an, iar uh, celelalte sancțiuni au fost sancțiunile maxime, așa cum se obișnuiește în dreptul penal. Dar noi intenționăm să ridicăm pragul, deci limitele maxime, astfel încât chiar dacă media este mai mică, chiar dacă minimul este mai mic, maximul să fie mai mare. Bineînțeles, infractorul poate să fie condamnat și la trei luni de închisoare în funcție de gravitatea faptei și în funcție de circumstanțe. Noi încercăm să creștem maximul astfel încât statele membre să ia mai în serios aceste infracțiuni. Am prevăzut trei circumstanțe agravante în propunerea noastră. În momentul comiterii celor trei comiterii celor, trei, celor patru infracțiuni în cadrul unei organizații criminale sau în momentul utilizării unui botnet, de exemplu, unui instrument pentru comiterea faptei, lucru care ar cauza daune semnificative și ar afecta un număr important de calculatoare. A treia circunstanță agravantă este următoarea, folosirea atacului prin furtul de identitate, ceea ce este cunoscut sub numele de spoofing. Aceasta este o circunstanță agravantă pentru că exploatează încrederea din partea persoanelor autorizate și este un tip de atac care a fost folosit adesea împotriva Uh, organizațiilor internaționale. Cum se întâmplă? Printr-un e-mail care, bineînțeles, este fals și care este trimis persoanelor autorizate care nu îl recunosc ca fiind un spuf. E-mailul pare să fie trimis de la o persoană care într-adevăr lucrează în organizația respectivă, are o, un attachment, o anexă care de fapt este un botnet, un virus care te încurajează să deschizi acel e-mail. În momentul în care îl deschizi, accesezi toată acea rețea virusată și am auzit din partea experților, de exemplu, despre cazuri în care s-a folosit identitatea comisarilor pentru a genera acel tip de încredere necesară pentru a deschide un e-mail. Așadar, cam asta este modus operandi al acestui atac. Abordarea generală a fost adoptată vinerea trecută în Consiliu. Salutăm eforturile președinției ungare de a înregistra progrese rapide. Cinci luni a durat negocierea în Consiliu. Totuși, ea reprezintă un compromis, nu este câtuși de puțin propunerea inițială a Comisiei și avem numărul de compromisuri care apar în text, le voi parcurge foarte repede pentru ca și Parlamentul să fie la curent cu viziunea Comisiei în momentul în care va lucra pe acest dosar. Comisia salută faptul că Consiliul a ridicat sancțiunile la un maxim de 2 ani de la nivelul precedent de un an. Astfel se transmite semnalul corect cu privire la determinarea Uniunii Europene de a combate cyberatacurile. Avem noi circumstanțe agravante care au fost adăugate la propunere în cursul negocierilor. Una dintre acestea este următoarea comiterea de atacuri împotriva unei infrastructuri critice. Iar aici nivelul sancțiunii este de 5 ani. De asemenea, trebuie incriminată manipularea instrumentelor pentru desfășurarea de atacuri la scară largă, iar uh, statele membre trebuie să fie dispuse să coopereze în momentul în care se confruntă cu un astfel de atac. Este de asemenea foarte important să se colecteze datele statistice în momentul existenței unui astfel de atac. Toate acestea fac parte din abordarea generală a Consiliului. Rezultatele mai puțin îmbucurătoare sunt următoarele. Aplicarea circumstanțelor agravante a fost redusă la doar două infracțiuni, și anume la articolele 4 și 5, care se referă la interf- interferență ilegală și uh, în informații și interferență ilegală în sisteme și nu și la interceptare și la acces ilegal. Regretăm acest lucru în special pentru că directiva se bazează pe cazuri care sunt grave deci toată directiva se aplică la cazurile grave, deci la atacuri semnificative. Asta pentru a nu incrimina excesiv anumite acțiuni care probabil provin din partea unor uh, hackeri tineri care nici măcar nu știu ce fac. Noi vrem să ne concentrăm pe atacurile la scară mare pe aspectele ce țin de crima organizată în special. Garanțiile există și credem că o putem face. Regretăm și faptul că Consiliul nu ne-a sprijinit în menținerea articolului 9.5 care face vorbire despre circumstanțele agravante în momentul în care cineva se folosește de identitatea altei persoane. Am explicat în uh, Consiliu faptul că Intervine președintele. Vă rog să încheiați pentru că ne apropiem de final. Deci vorbim despre identitate furată și folosirea acesteia în e cu anexe viciate. Cert este că trebuie să avem un instrument general cu privire la fraudă și furt și e păcat că am ratat această ocazie pentru că aceste atacuri devin din ce în ce mai răspândite și tot mai greu de combătut. De ce? Pentru că ele exploatează încrederea pe care o au anumite persoane în altele. În cele din urmă, manipularea și utilizarea de instrumente pentru desfășurarea de atacuri pe scară, pe scară mare, articolul 9.3 nu a fost menținut și articolul respectiv nu a devenit o circunstanță agravantă pentru respectivul tip de atac. Noi ne-am dorit să existe garanții pentru ca doar cazurile grave să fie anchetate. Acțiunile noastre de până acum nu au fost în măsură să descurajeze acei hackeri care au desfășurat atacuri concentrate, care au cauzat daune enorme împotriva sute și mii de sisteme. Chiar dacă atacurile sunt mai mici, ele pot reprezenta o potențială amenințare. În concluzie, am avut aceste dezbatere în cadrul LIBE și noi vizăm în special cyber-atacurile, nu cyber-criminalitatea în întregul său și nu ne propunem să rezolvăm problemele ce țin de cyber-criminalitate în integralitatea lor. Dacă vorbim despre criminalitatea cibernetică, avem nevoie de alte instrumente și de alte măsuri care nu sunt neapărat măsuri și instrumente juridice. Vă mulțumesc. Thank you very much. Vă mulțumim. O, o ultimă întrebare a domnului I will not now ask any specific... Galen. Nu doresc uh, să pun întrebări specifice, dar trag concluzia în urma acestei audieri este că toate serviciile implicate sunt uh, conștiente de probleme. Mă bucur de faptul că pe 6 iunie a avut loc această întâlnire interservicii la nivel de director general, la care ați făcut aluzie. Și uh, secretarul general adjunct Popovski a participat din partea Serviciului de, Serviciului de Acțiune Externă. Este un lucru bun. Singura mea întrebare, poate adresată domnului Vilalonga, este la ce nivel din Serviciul de Acțiune Externă va fi abordată în continuare acest aspect. Nu poate fi munca de zi cu zi a domnului Popovski. Și văd că funcția dumneavoastră este foarte generală. Există o unitate specială sau cineva, în punct de contact la Serviciul de Acțiune Externă care se va ocupa de aceste aspecte? Uh, iar acest centru european privind criminalitatea cibernetică, există un studiu legătură cu unde ar putea exista acesta? Poate structurile noastre fac cam aceleași lucruri la Comisie și la Serviciul de Acțiune Externă. Unde s-ar, ar fi amplisat acest centru? Între cele două? Aș vrea ca rezultatul acestui centru, indiferent unde se va afla el, să fie unul bun iar uh, locația acestuia ar putea fi o chestiune secundară. Da, very quickly, as I mentioned. Foarte rapid, după cum am spus, mai multe servicii din uh, Serviciul de Acțiune Externă se ocupă de cybersecuritate. Principalul serviciu este directorul pentru uh, securitate în domeniul informațional, domnul Wright, și există și o divizie pentru securitate care recrutează în momentul de față mai multe experți în domeniu, având în vedere că domeniul câștigă în importanță. Eu nu sunt uh, decât uh, locțitor, uh, sunt uh, în, uh, șeful acestui diviziuni uh, până când se va recruta un șef permanent. Thank you very much. Vă mulțumim foarte mult. Atunci să mulțumesc tuturor vorbitorilor. Punem capăt aici ședinței. Mulțumesc.